Dear colleagues, we can start with... Dragi colegi, putem să începem cu reuniunea noastră. Suntem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Partea de supraveghere a actelor delegate și a măsurilor de implementare. Astăzi ne vom uh, concentra asupra unor elemente ce țin de de 4 și CRR. Sunt uh, câteva proiecte de uh, standarde tehnice de reglementare sau uh, corectări, câteva măsuri de implementare, ce țin de elementele principale ale um, manualului unic în domeniul bancar. 25 de standarde uh, de implementare au fost finalizate, mai lipsesc 6 uh, și mai avem 19 standarde tehnice de reglementare uh, nefinalizate. S-a făcut mult, însă în același timp, din 2015 s-a cerut din partea EBA o prelungire a termenului din 19 RTS-uri nefinalizate, avem proiecte pentru șapte dintre acestea. Conform articolului 10 din regulamentul EBA, Comisia ar urma să reacționeze în trei luni. După cum știm, trei din uh, cele șapte RTS-uri, um, proiecte de RTS, uh, sunt uh, cu o dimensiune politică și sunt cruciale pentru aplicarea CR de 4 CRR și pentru industrie având în ved- și asta din punct de vedere al capitalului necesar. Avem un briefing al secretariatului um, care a fost transmis membrilor înainte de reuniunea de astăzi, iar uh, comisia ne va prezenta uh, ne-a prezentat o situație actuală um, înainte de uh, această reuniune. Aș dori să-i urez bun venit domnului Didro, Uh, și uh, doamnei Isabel uh, Vaillant um, de la Departamentul pentru Protecția Consumatorului de la EBA. Aș dori să vă rog să ne faceți o scurtă prezentare de nu mai mult de 5 minute fiecare, iar apoi vom da cuvântul deputaților. Mr. Millero. Domnul, domnul Milro, mulțumesc. Um, tuturor, vă mulțumesc pentru că ne-ați dat oportunitatea de a vă prezenta pe scurt situația în ceea ce privește adoptarea acestui pachet de măsuri eh, ce țin de regulamentele cer de 4 și CRR. După cum ați spus, domnule președinte, Comisia încearcă să respecte termenele eh, pentru măsurile de nivel 2 Uh, precum uh, și uh, perioada de trei luni de adoptare prevăzută de regulamentul EBA. Din păcate, nu este întotdeauna posibil acest lucru. Am reușit de multe ori, însă nu de fiecare dată. Uneori există obstacole, cum ar fi lipsa de resurse suficiente. De multe ori textele sunt foarte detaliate și lungi Uh, de multe ori uh, discutăm uh, și conținutul și ar putea să existe puncte de vedere diferite față de autoritatea bancară. Și apoi mai sunt situații în care discutăm excepții de politici în, cu autoritatea bancară. De asemenea, e posibil ca uneori traducerile să nu ajungă la timp și și asta duce la întârzieri. Asta este în ceea ce privește abordarea uh, generală. Facem tot ce putem, dar uh, de multe ori, din motive cât se poate de practice, uh, nu reușim să respectăm termenele. Acum câte ceva despre textele specifice la care s-a referit și secretariatul ECON. În primul rând, um, modificarea la actul delegat privind rata de acoperire a lichidității. Acest um, document, acest act delegat armonizează legislația UE în ceea ce privește cerințele de lichidități uh, și sunt foarte detaliate din punct de vedere cantitativ. Este un act normativ foarte complex, a fost adoptat rapid, dar acum trebuie um, modificat, uh, câteva modificări de conținut, dar și uh, câteva um, um, elemente pentru a face ordine, să spunem așa înainte să continuăm cu adoptarea acestor modificări, am dorit să așteptăm uh, rezultatul discuțiilor privind propunerea STS, privind uh, securitizarea simplă, transparentă și standardizată. Din ce motiv? E bine, criteriile pentru um, activele lichide de nivel 2, care includ și um, uh, titluri garantate cu um, active, ei bine, toate acestea trebuie să corespundă cu criteriile STS, care sunt uh, negociate tocmai acum uh, în trialog. În timp ce aceste negocieri au loc, noi vom, uh, vom trimite un nou proiect uh, de document Parlamentului. Un alt document este Uh, RTS-ul privind metodologia de um, evaluare pentru abordările de măsurare avansate, uh, așa numite AMA. Intenționăm uh, să adoptăm acest document la finalul lui um, aprilie. Discutăm cu EBA ultimele detalii, dar suntem încrezători că vom putea respecta această dată de sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai. Urmează RTS-ul privind uh, estimarea probabilității de um, uh, insolvabilitate, metodologia de evaluare bazată pe ratinguri interne. Este în, uh, acest document este în etapă de adoptare internă și prevedem uh, adoptarea la finalul lui mai, începutul lui iunie. Ultimul uh, RTS la care doream să mă refer este cel în ceea ce privește uh, fluxurile uh, care intră și care ies în, la nivelul uh, unui grup, deci intragrup. Suntem în ultimele etape de adoptare, am primit uh, traducerile și adoptarea va urma cât se poate de curând. Atât din partea mea, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Isabel Vaion acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați uh, deputați, stimați membri ai Comisiei Econ. Este uh, plăcerea mea să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă sprijini în activitatea um, în ceea ce privește actele normative de nivel 2 la CRD 4 CRR. Aceste textele legislative au fost publicate în iulie 2013 și sunt uh, actele normative principale în uh, domeniul uh, bancar, pe lângă BRRD, AMLD și EMIR. Este vorba de manualul unic care se um, referă la bănci. Comisia este cea care trebuie să adopte actele delegate EBA se ocupă de standardele tehnice de reglementare sau de implementare, RTS sau ITS. Noi uh, jucăm și un rol uh, consultativ uh, pe lângă comisie, analizând propunerile comisiei și eventual, eventualul impact al opțiunilor alese. În uh, special uh, am uh, promovat analiza făcută față de diferite modele de bănci. Inițial, în CRD și CRR urmau să aibă loc 100, să fie adoptate 133 de standarde tehnice, 84 dintre ele standarde de reglementare și 49 de implementare. Între timp, EBA a <coughs> depus 117 standarde tehnice, majoritatea dintre ele, după cum a explicat și Didier, au fost adoptate sau au fost chiar publicate în uh, monitorul oficial. Pe lângă acestea, am uh, publicat 68 de rapoarte pe o serie întreagă de uh, subiecte. NCFR sau uh, factorul de sprijin al IMM-urilor și altele. Acum uh, încercăm să ducem la bun sfârșit um, primul uh, manual unic și încercăm până la finalul anului să ducem la bun sfârșit uh, standardele rămase. Considerăm că este esențial să aducem această um, claritate la bun sfârșit, mai ales după criză și după uh, Uh, și um, pentru a ne aduce la bun sfârșit uh, angajamentele de la G20. Până în acest an, uh, în acest, până la finalul acestui an vom depune 16 standarde. Nu vom avea rapoarte în noi domenii, oricum, trebuie să um, analizăm o serie întreagă de subiecte în fiecare an. În general, uh, am putut respecta termenele incluse, um, impuse, mă scuzați. A fost nevoie însă de unele um, amânări din cauza lipsei de resurse. În alte, în alte dăți, um, amânările au avut de-a face cu discuții la nivel uh, internațional. Um, era nevoie de uh, uneori de mai multă reflecție pentru a uh, face o propunere uh, de reglementare rezonabilă. De exemplu, în ceea ce privește riscul operațional, am transmis o um, întrebare Comisiei și colegiuitorilor dacă nu ar, pentru a vedea dacă nu trebuie să Uh, facem un pas înapoi și să nu uh, adoptăm uh, noi reglementări. Avem în vedere, um, sunt luate în vedere schimbări fundamentale la legislație și considerăm că aici nu ar merita să să, acțio- să continuăm să acționăm, având în vedere că costurile ar fi foarte ridicate și beneficiile reduse. Am explicat asta deja în uh, scrisoarea din decembrie 2016. Ei bine, în principiu, um, adoptarea primului manual um, va fi avut loc în patru ani după publicarea textului uh, Principalele acte normative ce țin de calitatea capitalului uh, băncilor au fost adoptate în primul an. În ultimii ani ne-am concentrat asupra revizuirii modelelor uh, interne Deci, uh, în acest an vom finaliza totul. Există unele stande, standarde care vor uh, trebui actualizate, cum ar fi uh, cele în ceea ce privește raportarea. Menținem acest cadru de reglementare mm, la nivel interactiv pentru a facilita accesul la legislația aplicabilă și, bineînțeles, uh, vom continua cu eforturile noastre în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! În numele raportorului, domnului Caras, voi uh, citi o intervenție, deoarece domnul Caras, din păcate, nu poate fi prezent și a trimis uh, Textul este în germană, va trebui să-l citesc în germană. Nu sunt 100% sigur de rezultat, spune președintele, dar voi încerca. Uh, yes, I understand German, but not so fully. I prefer to have also the translation. Yeah, es ist wichtig, dass uh, die heute als Vertreter der COM hier sind, damit da ne bucurăm că sunt prezenți astăzi reprezentanții Comisiei, astfel încât uh, Parlamentul să își poată exercita uh, dreptul de supraveghere în ceea ce privește actele, de deleg- actele delegate și de implementare. Transparența este din ce în ce mai cerută de cetățeni și tocmai uh, cu asta aș dori să încep. Uh, asta va fi prima mea întrebare. Și anume, în 2015, dar și la finalul lui 2016, EBA a solicitat Comisiei să prelungească termene uh, pentru anumite RTS-uri ce țin de cer de 4 crr Aceste scrisori uh, ale EBA sunt disponibile uh, pe internet, însă deciziile Comisiei privind la prelungiri nu sunt uh, nici publicate pe site, nici comunicate Parlamentului European. Pe lângă asta, EBA publică uh, adoptarea standardelor tehnice pe site-ul său, însă Comisia nu. Care, este, uh, care sunt motivele aici? Ce dorește să facă Comisia în acest sens? anumite RTS-uri sunt uh, blocate, cum ar fi cele privind uh, cerințele de capital pentru uh, activele garantate uh, cu uh, bunuri imobiliare. useless as recitals. Uh, Chair, uh, may I congratulate you for cover, coping even with difficult words like... Domnule președinte, vă felicit că uh, faceți o treabă foarte bună și vă descurcați și cu cuvinte uh, dificile. Președintele, da, mulțumesc, nu vreau complimente, numai să mă asigur că toată lumea înțelege. Apoi, în ceea ce privește uh, rata de acoperire cu, uh, a lichidității. Uh, Până acum au fost adoptate două acte uh, delegate și uh, nouă acte de implementare. Un act delegat privind uh, cota minimă de lichiditate a fost adoptată pe 14 octombrie, iar la mijlocul lui 2015 Comisia a început o corectare a acestui uh, document adoptat inițial în 2014. De ce această întârziere? De ce nu s-a adoptat încă documentul final? Um, ce rol joacă sistemul de calcul, de calcul pentru această rată, este nevoie de claritate. Apoi, Până acum au fost adoptate 31 standarde tehnice de reglementare, mai urmează 9, 3 RTS-uri au fost uh, propuse deja din partea EBA și uh, trebuie să fie adoptate de uh, comisie, însă sunt cât se poate de relevante din punct de vedere politic pentru că influențează cât capital trebuie să dețină instituțiile financiare. De, avem uh, RTS-ul privind AMA din iunie 2015, RTS privind metodologia din iulie 2016, RTS-ul pentru criteriile pentru fluxurile de lichidități interne grupurilor, din 22 iulie 2016. Care este situația actuală privind aceste trei uh, RTS-uri și care sunt motivele pentru întârzieri? Deci aceasta a fost, uh, spune președintele, intervenția domnului Caras. Aș uh, dori să folosesc această oportunitate pentru a adresa o întrebare specifică în ceea ce privește un raport final uh, ce ține de pragul de materialitate conform articolului 178 din CRR. Și întrebarea, bineînțeles, se referă la praguri și la faptul că aceste praguri ar fi reduse față de situația actuală în statele membre. Care este impactul preconizat pe baza reglementării actuale. Ați evaluat uh, impactul eventual al acestor uh, schimbări? Cu siguranță asta ar avea um, efecte asupra ierbei și a altor domenii, inclusiv a cerințelor de capital. Deci, uh, întrebarea este dacă acest prag foarte scăzut nu ar uh, risca să aibă un uh, impact disproporționat. Așa asta este întrebarea mea. Aș dori să dau cuvântul lui Pervanș Beres acum pentru intervenția ei. Merci, je, je... Mulțumesc. Îmi pare rău că mulți colegi care sunt direct interesați de această discuție referitoare la actele delegate nu sunt aici. În fine, două întrebări am. În ceea ce privește EBA, ați vorbit despre scrisoarea trimisă la comisie. Este cea despre care vorbește domnul Cara sau despre alta uh, care a fost trimisă în decembrie? Ar fi foarte util ca Parlamentul să fie informat dacă este vorba despre o altă scrisoare față de cea despre care a vorbit domnul raportor Caras. Principala mea îngrijorare ține de uh, negocieri. Ați spus că pentru RTS-urile referitoare la uh, rata de acoperire a necesarului de lichiditate, um, Uh, ați spus că lucrurile durează și înțelegem acest lucru. Uh, punctul spinos este această rată de acoperire sau uh, acele um, fluxuri de intrare și ieșire intragrup. Și care este impactul, care poate să fie intervenția Parlamentului în toate acestea? care este securitatea juridică pe care o putem aștepta și care sunt riscurile. Uh, continuăm să ne preocupăm de actele delegate ale unor acte legislative pe care le revizuim tocmai acum. Deci asta riscă să ducă la confuzie, la contradicții și la epuizare a părților interesate. Deci trebuie să ne punem aceste întrebări. Poate că nu este o întrebare tehnică, poate că este una de ordin mai politic. Oricum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mă întreb dacă nu cumva putem să tragem învățăminte în urma ceea ce s-a întâmplat în acest domeniu. Nu este bine să comitem aceleași greșeli acum că dorim să uh, să uh, reparăm acoperișul, ca să folosesc așa o imagine imobiliară. Um, uh, deci acestea sunt întrebările pe care aș dori să le adresez EBA, dar și Comisiei. Thank you. Mulțumesc. Cred că acum puteți să luați cuvântul ca să răspundeți la cele spuse, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund întrebărilor puse de domnul Caras, de dumneavoastră și celor puse de doamna Beres. Problema transparenței. Am luat notă de cele spuse de Parlamentul European apropo de informațiile privind uh, progresele făcute în aceste proceduri, dar nu putem să comparăm exact ce face Comisia. Cred că în momentul în care EBA își face publice proiectele, o face în, ultimul, în ultima etapă în ceea ce provește procedura internă de decizie la nivelul acestei autorități. Noi nu facem acest lucru. Le primim, le analizăm, avem propriul nostru proces decizional, ne consultăm între servicii, deci e greu să ne gândim la publicarea textelor înaintea ca ele să fie adoptate oficial de comisie și publicate apoi în uh, jurnalul oficial Sigur că vă vom informa cu privire la evoluția procedurilor. Suntem la dispoziția dumneavoastră să vă punem la îndemână informațiile necesare privind uh, progresele în aceste dosare, dar cred că e mai greu pentru noi decât pentru EBA să publicăm proiecte de text care nu au fost validate pe plan intern de către diferitele servicii ale noastre și apoi de colegii comisarilor. Iar acum, privind punctele specifice aduse în discuție de dumneavoastră, sper să nu mă înșel, domnule președinte, că am uh, prezentat la început uh, câteva referiri la aceste texte când vorbim despre uh, RTS-ul respectiv, așa cum spunea și doamna Beres, am hotărât să așteptăm evoluția discuțiilor privind pro, propunerea pentru ETS și dacă vorbim despre cele spuse de domnul Caras, uh, RTS-ul privind uh, această abordare referitoare la măsurile preliminare la care m-am referit și pe care sperăm să o putem adopta în aprilie. În ceea ce privește um, IRB, a, a, același lucru este valabil. Deci cred că acest backlog, din acest punct de vedere, urmează să fie finalizat. Apoi, uh, problema ridicată de dumneavoastră, domnule președinte, pragul uh, de diferențiar pentru uh, neplată. Adoptarea este prevăzută pentru luna mai. Apoi, pe celelalte puncte de conținut, aș prefera să o las pe colega mea de la uh, EBA să vă răspundă. Pot să vă spun că EBA a făcut o analiză de impact atunci când a demarat proiectul. În ceea ce privește întrebările doamnei Beres, cred că acestea sunt relevante. Și noi ne-am pus întrebarea referitoare la RTS și la AMA, care uh, ține de exigențele de capital și aceste chestiuni uh, sunt în curs de discuție la nivelul organismelor internaționale. Mm mi s-a părut și nouă util să continuăm cu adoptarea acestui text, pentru că metoda este folosită de către bănci acum și nu există deocamdată certitudine uh, uh, cu privire la uh, regulile care urmează să fie transpuse, regulile organizațiilor internaționale care urmează să fie transpuse în dreptul european. Estimăm că în următorii 2-3 ani Uh, în care vor fi variabile regulile actuale, are sens să precizăm cum instituțiile europene vor uh, continua să verifice aplicarea acestei metodologii de calcul a riscului operațional de către bănci. Apoi, o întrebare generală tot a doamnei Berez, uh, tot pertinentă, cred că trebuie să fim atenți de fiecare dată când facem modificări în cadrul juridic bancar. Pot apărea complicații în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor de nivel 2 și 3. Modificarea acestor două acte legislative vizează doar modificarea anumitor dispoziții, restul vor rămâne în vigoare. și, după cum am spus mai devreme, da, se prezintă și nevoia de a avea grijă ca aceste ca acest cadru de reglementare care se aplică momentan să fie cât mai complet până vor intra în aplicare noile reguli, în vigoare noile reguli. Mulțumesc, doamna, domnule președinte, și eu îl voi lăsa pe colega mea de la EBA să vă răspundă pe conținut. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebările eurodeputaților din comisie. Aș avea câteva, câte ceva de spus uh, despre valoarea ipotecară, RTS, despre RTS-ul referitor la valoarea ipotecară. Ei bine, acesta este foarte, acest standard este foarte strict uh, pentru a determina valoarea ipotecară la care pot să fie stabilite împrumuturile. Am pregătit elementele care să permită uh, redactarea acestui RTS. Am identificat o dif dificultate de ordin juridic, adică această valoare ipoteca, ipotecară prevăzută la articolul 124 ar putea să aibă un impact nu doar asupra determinării exigențelor de capital în caz de credit ipotecar direct, așa cum este intenția articolului, ci și în mod indirect, uh, caveat bonds în Europa, uh, ipotecile indirecte, și dacă schimbăm uh, valoarea acestor active, putem să uh, ne punem întrebări referitoare la stabilitate. În ceea ce privește, având în vedere că este vorba despre o chestiune de certitudine, nu am dorit să adoptăm încă acest RDS în forma sa actuală, uh, pentru că impactul său ar putea să aibă consecințe neașteptate. Deci, iată o problemă de ordin juridic pe care trebuie să o rezolvăm înainte de adoptarea acestui standard. În al doilea rând, în ceea ce privește metodologia de validare a modelelor, risc operațional, risc uh, de credit, risc de piață, cel referitor la riscul de piață a fost adoptat. Pentru celelalte două ar fi putut să se iște interferențe. Așadar, ne-am luat timpul necesar pentru a vedea care ar putea să fie impactul, ținând cont și de reglementările viitoare. Și noi s-a părut important să atragem atenția Comisiei că în ceea ce privește practicile de supraveghere actuale este necesară o armonizare, mai ales în ceea ce privește SSM, pentru că este important ca această metodă să poată să fie uniformizată, mai ales pentru utilizatori. Independent de viitoarele evoluții la nivel internațional, Uh, aceasta este aceasta uh, acesta este, aceasta este, uh, acest lucru este foarte util de adoptat. Apoi, în ceea ce privește um, standardul pentru detectarea riscului de neplată, această armonizare este una delicată pentru că este nevoie de schimbări în diferite state membre uh, și uh, modificarea ale unei legislații deja bine stabilite. Tocmai de aceea, atunci când am început, am făcut un studiu de impact uh, vast și bine țintit. Am dorit să um, coborâm pragul de materialitate acest lucru nu duce la cerințe de capital suplimentare, nu neapărat, pentru că dacă detectăm riscuri mai mici de plată și mici pentru că le detectăm repede, ei bine, în cele din umblă, um, urmă vom, ne vom putea aștepta la mai puține pierde sau la pierderi mai mici, pentru că vom putea să gestionăm aceste credite încă din timp și astfel pierderile în urma neplății vor fi mai slabe. Așadar, acest factor, factor are mai, o mai mare importanță. Chiar dacă băncile vor trebui să-și adapteze sistemele de detectare a neplății, ei bine, acest lucru nu va atrage după sine costuri mari de capital uh, suplimentare. pentru a face față dificultăților legate de această schimbare, noi am combinat câteva aspecte de detectare a neplății, nu doar referitoare la suma absolută, uh, indiferent că este vorba despre credit de consum sau de întreprindere. Am adăugat și un element de detectare care este relativ și flexibil. Este vorba despre o sumă care se ridică până la 2,5% din obligațiile de plată. Deci combinația între aceste două elemente permite să uh, se facă față schimbărilor și armonizării care urmează să fie impuse. Mulțumesc! Mulțumesc. Pervanș, dorești să te exprimi, să ai o reacție? Având în vedere răspunsul comisiei pe care îl înțeleg, se prezintă totuși o dificultate. Firește, trebuie să se termine negocierile, că lucrurile vor dura. Înțeleg. Dar cum facem ca să nu ne uh, ca să nu începem o nouă abordare fără să punem presiune pe actorii interesați, pe părțile interesate. Eu am impresia că acum Comisia face minimul pe care îl poate face. Um, Um, aveam înainte un, fel de stabilitate, însă acum nu există așa ceva. Uh, comisia are așa o abordare ușoară. Vom avea Vom putea oare să punem uh, în aplicare toate detaliile legislației fără să ne supunem la riscuri, să zicem, în trei ani de acum încolo? Mulțumesc. Nu știu dacă doriți să răspundeți sau pur și simplu ați luat act de ce s-a spus. Și eu am o reacție foarte scurtă legată de acest uh, prag de materialitate. Înțeleg că s-a făcut o evaluare și mă întreb dacă s-a luat uh, în seamă impactul. Uh, pentru că înțeleg că la nivel european există praguri destul de diferite între statele membre. Și mă întreb dacă s-a făcut o analiză de impact mai țintită Deci eu nu înțeleg dacă valorile din studiul de impact sunt niște medii sau uh, definesc nivelul de impact dezagregat. Neagregat, îmi cer scuze. Și dacă ați luat în considerare condițiile actuale și uh, aceste probleme extrem de sensibile uh, Uh, referitoare la uh, NPR-ul legat de balanțe și bănci și așa mai departe. Okay. Uh, so regarding... Mulțumesc. Privind pragul de materialitate, după cum spuneam, uh, S-a făcut o colectare de date ad hoc, au contribuit mai mult de 200 de bănci deci trebuie să fie un eșantion reprezentativ din peisajul european. Pragul va produce modificări pe, în procesele de modelare internă ale băncilor, asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, după cum spuneați, domnule președinte, va avea un impact asupra modului în care sunt abordate împrumuturile neperformante, e un element extrem de important. Deci, modul în care putem măsura impactul este să cerem băncilor una câte una să ne spună care este impactul. Iar în cele din urmă avem niște soluții agregate Ce s-a cerut mai degrabă a fost uh, timpul necesar pentru a pune în aplicare. Nu s-a pus problema ca impactul de, ca asupra capitalului să fie problematic, ci mai degrabă problema aplicării la nivelul sistemului intern. Uh, e vorba de cel puțin trei ani înainte de intrarea în vigoare. Deci cred că băncile care trebuiau să facă modificări s-au pregătit pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Firește, echipa de negociere va discuta acum aceste texte și va discuta cu raportorii, dacă nu cumva dorim să mai avem dialog cu Comisia asupra unor alte părți pentru a identifica problemele înainte de adoptare. Sau dacă ne putem considera pe deplin mulțumiți. Cel puțin în acest moment eu nu pot să spun acest lucru, dar oricum vă mulțumesc pentru cooperare Domnule președinte, vă rog, Vern. Mă gândeam că vreți să închideți discuția. să mi se părea că vreți să puneți capăt acestei dezbateri. Sigur, uh, nu trebuie neapărat să spun ceva, dar vreau să spun ceva. Vă mulțumesc. În momentul în care uh, analizăm aceste întârzieri E vorba de una pentru un RTS care ne îngrijorează și anume împuternicirea din articolul 224, 124, mă scuzați. La numărul 4, acolo, apar literele A și B, iar uh, vorbiți acum de 4A, dar la 4B citesc că există o altă împuternicire. Standardele tehnice ar trebui să specifice condițiile la care se face trimitere în alineatul 2, că autoritățile competente trebuie să întreprindă acțiuni în momentul în care determină riscurile mai mari, ponderea riscurilor mai mari, mai ales considerațiile care țin de stabilitatea financiară. Este o împuternicire extrem de importantă uh, pe foarte multe țări și la mine, de exemplu, în țară, E vorba de mărimea bulei proprietăților pe anumite piețe, se pune această problemă. Trebuie să ne venim la măsuri macroprudențiale pentru a limita riscul unei noi bule a proprietăților. De aceea ne îngrijorează realmente faptul că EBA nu ajunge uh, la un acord cu membrii privind aceste standarde. De aceea aș dori ca EBA să ne lămurească mai mult cine ce poziție adoptă asupra acestei uh, anume împuterniciri și care sunt diferitele chestiuni aflate în discuție și vreau să reamintesc colegilor, care nu sunt foarte mulți după cum văd, ca și domnului președinte, că în, Uniun, în raportul anual privind Uniunea Bancară am solicitat Comisiei să întreprindă acțiuni mai puternice privind uh, aspectele macroprudențiale. Deci dacă analizăm acest raport privind Uniunea Bancară, nu există un cadru EDIS uniform. De asemenea, nu există o armonizare a instrumentelor macroprudențiale. În domeniul macroprudențial, statele membre uh, s-au uh, confruntat cu dificultăți, n-au ajuns la un acord, iar Comisia nu ar trebui să fie atât de mână largă în această privință. Uh, EBA trebuie să ajungă la o concluzie comună cu membrii și aș vrea să știu când membrii iau această hotărâre. Nu vreau să se mai dezvolte o bulă a proprietăților. Uh, s-au emis avertismente și am așteptat să vedem cum merge discuția în continuare, iar Comisia are responsabilitatea că dacă EBA nu ajunge la un acord să dezvolte RTS-ul chiar ea și să facă Comisia acest lucru. Aș vrea să știu de la EBA când o să cadă de acord și când este momentul potrivit ca să facă Comisia acest lucru, să confirme faptul că va face ce trebuie Uh, de, de la sine putere. Cetățenii din uh, diverse zone unde apar asemenea bule imobiliare uh, sunt excluși oamenii din diverse cartiere în care trăiesc de multă vreme și ne îngrijorează foarte mult această avertizare. Nu cred că este acceptabil ca această chestiune a lipsei de armonizare a instrumentelor macroprudențiale să nu fie deja pusă la punct. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă rog foarte pe scurt să comentați sau să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebare. Un comentariu foarte scurt. EBA nu se va mai ocupa de această chestiune. Este una din chestiunile la care n-am ajuns la o majoritate dublă simplă. De aceea am trimis Uh, proiectul de RTS uh, care nu a fost votat. L-am trimis comisiei și uh, comisia va adopta ceea ce dorește în acest domeniu. Aș ca să mai aruncăm un pic de lumină asupra chestiunii. Nu am ajuns la un acord, cum spunem, și asta înseamnă că trebuie să înțelegem dacă vrem să modificăm uh, ponderile de risc și sarcinile de capital care sunt legate de împrumuturile de risc ar fi o privire uh, de anticipare extrem de mm, mm, macroprudențială. În acest caz, dacă anticipăm foarte mult din perspectiva macroprudențială, avem nevoie de multă flexibilitate. Vrem să fim proactivi, dar și flexibili în același timp. Iar în ce privește RTS-ul, de obicei uh, mergem spre o armonizare foarte, foarte înaltă. Deci dacă dorim armonizare foarte înaltă, atunci, într-un fel, reducem capacitatea de a fi proactiv într-o manieră anticipativă. E un echilibru foarte delicat. De aceea n-am ajuns la un vot final. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adaug câteva cuvinte la cele spuse de colega de la EBA. Într-adevăr, EBA nu a ajuns la un acord asupra acestui text și încercăm să vedem dacă noi putem adopta textul direct. Dar nu s-a ajuns la nicio decizie politică pe care să vă o împărtășesc în acest moment, însă, cum spuneam, analizăm chestiunea. Mă scuzați, domnule președinte, spune vorbitorul. Aș dori să mai pun o întrebare foarte scurtă. O propoziție. Până când ne puteți confirma, până când ne puteți spune ce decizie va, veți lua? Este o, ce mi-a spus nu e un răspuns pentru cetățenii care au îngrijorări prifor, apropo de bulele imobiliare. Am luat notă de întrebarea dumneavoastră, spune vorbitorul. O să încerc să obțin mai multe informații, dar n-am o dată pe care să vă spun în acest moment. Mulțumesc. Firește, uh, din partea noastră vor fi răspunsuri și reacții la ce ați spus. Și acum am dorit să vă mulțumim. Firește, e clar că avem nevoie de o reuniune de negociere pentru a defini mai multe chestiuni, pentru a ne defini poziția privind problema discutată, să discutăm această chestiune cu Comisia și cu EBA. Sunt uh, aspecte critice care au reieșit și din discuția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Putem uh, să suspendăm puțin ședința peste 15 minute va fi cu noi vicepreședintele Comisiei Dombrovski pentru a avea cu noi un dialog. Mulțumesc! Dear colleagues, Stimați colegi, putem să începem această parte a reuniunii noastre, punctul 9 din ordinea de zi. Vreau să-i urez bun venit domnului vicepreședinte al Comisiei, Dombrovskis, care, după cum știți, se ocupă de stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea Piețelor de Capital și mai ales în legătură cu această parte a responsabilităților sale, avem astăzi a doua parte a dialogului structurat cu domnul președinte, vicepreședinte Dombrovskis, după ce ați moștenit, ca să zic ce, așa, acest uh, portofoliu de la Lordul Hill. Pe 9 noiembrie am mai avut un dialog structurat uh, pe această temă și cred că este momentul potrivit să avem din nou acest dialog, pentru că acum discutăm o serie întreagă de propuneri relevante care vin de la Comisie, marele pachet bancar pe care îl vom discuta uh, azi dimineață, rezoluția CCP, activitatea noastră care continuă privind EDIS. Am adoptat uh, la plenara trecută și raportul privind Uniunea Bancară. Avem de asemenea activitatea noastră pe baza chestiunilor aduse în discuție în raportul Gular și uh, organismele instituționale din, dementul, din domeniul de reglementare, Basel 3. Am uh, fost la Basel într-o delegație foarte interesantă, am discutat despre ponderarea riscurilor, care, după cum știm, uh, trec prin uh, modificări relevante în alte jurisdicții și, de asemenea, sunt discuții care Uh, se referă la impactul uh, despre care noi sperăm să nu fie nici prea puternic și nici negativ. Și sigur acum cu puțin înainte de momentul declanșării articolului 50 de către Marea Britanie și începutul unui proces foarte complex de negociere care va afecta evident foarte mult toate subiectele pe care le vom discuta astăzi. Am primit de asemenea din partea dumneavoastră o notă privind evaluarea regimului de echivalențe, care va fi foarte utilă pentru noi în activitatea noastră în cadrul negocierilor pentru Brexit. Și înțeleg că e o, un element foarte important pentru Comisie. Nu afectează numai Brexit-ul, ci este un element pe care trebuie să-l avem în vedere sunt foarte multe subiecte importante, așa că vă dau cuvântul, domnule vicepreședinte, pentru primele observații. Domnule președinte, dragă Roberto, stimați europarlamentari, în primul rând vă mulțumesc pentru invitația la dialogul structurat cu Comisia Econ Mă bucur că avem această posibilitate să vă pun la curent uh, privind activitatea noastră pentru a întări și a dinamiza sectorul financiar ca să completăm uh, cadrul pentru sectorul bancar și să explicăm a doua etapă a proiectului privind Uniunea Piețelor de Capital. Cadrul internațional al acestei activități este nesigur am venit în fața dumneavoastră la acest comitet ca să discutăm chestiunile acestea după alegerile prezidențiale din America. De atunci am constatat că noua administrație de la Washington pune sub semnul întrebării multe dintre pozițiile considerate stabilite. În Europa e foarte clar că referendumul din Marea Britanie înseamnă că această piață va ieși de pe piața unică, dar termenii și condițiile acestei viitoare relații sunt neclare, vor fi negociate. Și în acest context, economia europeană se ține bine, dacă pot să zic așa. Toate statele membre vor crește anul acesta și anul viitor. PIB-ul Uniunii Europene este mai mare decât înainte de criză și va continua să crească. Reducem uh, datoria publică și nivelul de deficit Uh, iar deficitul public în zona euro se va reduce până la 1,4% din PIB anul acesta. Băncile europene sunt mai puternice și mai bine capitalizate. Prioritatea Comisiei Europene este să întărească revenirea europeană și să ducă la o politică măsurabilă și predictibilă pentru a crea locuri de muncă. Investițiile, politicile fiscale responsabile și reformele structurale pentru modernizarea economiilor noastre rămân pilonii centrali ai uh, creșterii inclusive. O abordare care dă rezultate și care a apărut în pachetul economic de iarnă să revenim acum la ce înseamnă acest lucru pentru serviciile financiare. În noiembrie am prezentat pachetul privind reforma sectorului bancar pentru a reduce riscurile din sectorul bancar și pentru a susține uh, economia în larg. Bănci, globale înseamnă standarde globale. E vorba de un nivel de egalitate pentru toate piețele mondiale. Ele susțin comerțul, concurența și stabilizează sistemul financiar și economia internațională deci trebuie să continue cooperarea internațională. Din raportul doamnei Selvigular, această cooperare este ceva care este urmărit îndeaproape de Comisia Econ. În momentul în care sunt aprobate niște standarde, ă, trebuie să vedem cum vor fi ele adoptate prin procedura normală de legislatură, așa cum am propus în noiembrie în pachetul bancar. Pachetul acesta va introduce standarde deja discutatele de Comisia de la Basel și de Comisia pentru Stabilitate Financiară, pentru a elimina sau pentru a evita acumularea efectului de pârchizie în acest sistemul, reforma bancară în Uniunea Europeană va introduce o rată de 3% și noi am propus să introducem o rată de finanțare netă stabilă pentru a asigura finanțarea băncilor pe termen lung cu, și pentru a face față perioadelor de stres mai bine. Am făcut o serie de propuneri, cum ar fi riscul de piață, credit, riscul de credit în contrapartidă și expunerea la contrapartida centrală. Și Uh, gestionarea riscurilor la nivel global este o mare provocare. Trebuie să avem o capacitate de a absorbi uh, aceste pierderi mult mai bine și ele trebuie să fie rezolvate dacă este necesar. Regula TLAC va fi inclusă în cerințele minime existente în Europa pentru fondurile proprii și uh, pasivele eligibile. Uh, avem o propunere pentru ierarhia creditorilor separați, care sperăm că va fi foarte bună. Săptămâna trecută, în Consiliul Ecofin, am solicitat aprobarea unei poziții în mai asupra acestei chestiuni și sperăm că și Parlamentul va face pași rapizi pentru reducerea riscurilor. Totuși, în același timp, pe lângă reducerea măsurilor de reducere a riscurilor, am completat cadrul de reglementare ca să-l facem mai proporțional. Deci propunerea noastră pleacă de la reacțiile pe care, la cererea noastră de dovezi pe care am solicitat-o Parlamentului și lui Burhard Balz. Dorim ca cerințele noastre să fie mai potrivite cu modelele de afaceri și cu profilele de risc pentru băncile mai mici. Vrem să reducem uh, povara de raportare și costurile administrative. De asemenea, e vorba de reducerea cerințelor de transparență și calcularea cerințelor de capital. Vrem să susținem factorii de susținere a IMM-urilor și să fie falabile pentru toate împrumuturile pentru IMM-urilor. Ne gândim de asemenea și la proiecte de infrastructură dacă ne gândim la împrumuturile neperformante, vom asigura susținere tehnică prin serviciile de reformă structurală. Prin semestrul european menținem presiunea, colaborăm cu statele membre să găsim soluții privind regulile existente, privind rezoluția bancară și ajutorul de stat. Însă trebuie să ne bucurăm de ajutorul statelor membre pentru a avea un, o abordare coordonată la nivel european ne, în aprilie dorim să informăm Ecofinul și trebuie să colaborăm cu statele membre pentru ca totul să intre în strat, într-o strategie comună. Pachetul bancar european uh, face parte dintr-o agendă mai largă pentru sectorul bancar mai puternic, face parte dintr-o abordare echilibrată unde partajarea riscurilor și reducerea riscurilor merg mână-mână. Vrem să uh, finalizăm uh, Uniunea Bancară împreună cu Danita Hubner ne gândim la mecanismul de asigurare a depozitelor, uh, raportul Ester de Lange. Pentru, în acest sens, am propus legislație care să întărească sistemul financiar european și să se insură că contrapartidele centrale pot fi uh, recuperate sau rezolvate dacă au probleme. Se alătură nu piețelor de instrumente financiare derivate Aștept să colaborez cu dumneavoastră, cu Kay Swinburne și Iacov Van Wiesekar. Contrapartidele centrale și instrumentele financiare derivate fac parte, uh, sunt cele mai integrate la nivel uh, internațional. Uh, Europa s-a bazat în acest lucru pe protecția stabilității financiare pe baza cooperării internaționale comune, Uniunea Europeană recunoaște că regulile partenerilor internaționali sunt echivalenți și au aceleași obiective ca și noi. Ieri am trimis un document cu echivalențe pregătit de DGFISMA. Mai mult, acum vreo șapte ani, la mai bine de șapte ani după ce Uniunea și-a început uh, reformele, și după ce au apărut diverse incertitudini privind condițiile politice de integrare financiară, trebuie să analizăm sistemul și să ne gândim la implicațiile de modificare Uh, care se pot face. Sper să fie util pentru discuțiile viitoare. În cele din urmă, în domeniul instrumentelor financiare derivate, ne gândim la amendarea regulamentului privind uh, infrastructura pieței europene ca să fie mai simplă și mai proporționată. Vrem însă să se vedem cum se potrivește privind uh, peisajul viitor din Europa. Iar acum Uniunea Piețelor de Capital, va începe prin a vă mulțumi pentru susținere. Recent am ajuns la o înțelegere cu Consiliu pentru regimul prospectului. Este un excelent rezultat. Vreau să-i mulțumesc lui Peter Iejec și pentru toți cei implicați. Discuțiile continuă pentru a ajunge la o propunere de a, a reporni piețele de securitizare. Totuși, în fiecare lună, Uh, se reduce prezența emitenților pe această piață. Asta înseamnă mai puține fonduri pentru companiile europene când trebuie să, de fapt, să întărim Europa. Există un consens că securitizarea directă are un rol pozitiv în economia modernă. Regimul de reținere a riscului a fost revizuit de câteva ori și funcționează bine pentru a finanța revenirea europeană nu mai putem să așteptăm cu piețele de securitizare, deci aștept ca Paul Tank și Otmar Cara să continue să găsească o soluție. Cât privește propunerea pentru a întări piețele de capital europene și pentru a susține investițiile sociale, cred că lucrurile progresează, mai ales uh, dacă ne gândim la raportul doamnei Pieti Kainen vom începe aici trialogurile. Intrăm în a doua etapă a proiectului privind uh, Uniunea Piețelor de Capital. Am lansat o consultare și o să pornim de la inițiativele existente. Acolo unde a început activitatea, o vom finaliza. Asta se aplică la propunerea de susținere a restructurării efective a datoriei uh, viabile. Da, de asemenea, propuneri pentru a reduce Uh, datoriile și mai ales pentru a susține piața uh, financiară. Am dorit să susținem uh, finanțele durabile. Trebuie să trecem dincolo de finanțele publice. De aceea am pus la punct un grup de experți la nivel înalt pentru a găsi o strategie pentru finanțarea durabilă. Uniunea Piețelor de Capital se referește și la investitorii în detalii, Aici e nevoie de fonduri pentru ca piața să crească. Deci vrem o piață unică, adevărată pentru consumatorii de servicii financiare. Foarte curând vom prezenta o serie de acțiuni, o carte verde, bazată pe Cartea Verde și pe uh, raportul lui Ole Ludwigson. Uh, și apoi uh, finanțarea tehnică și tehnologia de finanțare ne gândim dacă regulile existente sunt potrivite, vom analiza noile cadre în diferite țări europene și vom stabili unde trebuie să acționăm la nivel european. Vom lansa în curând o consultare publică privind uh, provocările și o, șansele oferite de fintech. Sistemul European de Supraveghere Financiare cu ESA și SRB sunt uh, piatra unghiulară a stabilității și integrării piețelor financiare europene. E momentul să facem pași înainte, să revizuim sistem și să uh, pregătim modali, modificările legislative și aștept să cooperez cu dumneavoastră. Stimați europarlamentari, este o activitate esențială ca să finalizăm cadrul și să fim la înălțimea așteptărilor. Aportul dumneavoastră este esențial și aștept să colaborez cu dumneavoastră ca să asigurăm progresele rapide în săptămânile și lunile viitoare. Mulțumesc foarte Thank you very much. And indeed we also... Mulțumesc foarte mult și așteptăm cu toții cu nerăbdare Um, continuarea acestei excelente cooperări în acest domeniu. Ați menționat o serie întreagă de subiecte importante și delicate în același timp. Putem începe cu întrebările. Începem cu domnul Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Uh, Uh, și vă felicit pentru toată munca depusă de dumneavoastră și de echipa dumneavoastră. Câteva întrebări, una ce ține de Brexit, uh, una ce ține de Irlanda și una ce ține la ceva ce ați, de ceva ce ați menționat noastră în intervenția noastră. Bun, știți probabil că în Irlanda eh, Departamentul de Finanțe a estimat că un eh, hard Brexit ar putea costa Irlanda peste 20 de miliarde de euro de-a lungul a 10 ani, ceea ce ar avea un impact enorm asupra poziției eh, de finanțe publice în Irlanda. V-aș întreba ce mesaj transmiteți acelor state membre care ar putea fi uh, afectate puternic uh, în finanțele publice de un uh, Brexit dur. Uh, ce veți spune acestor state membre, având în vedere că stabilitatea financiară este atât de importantă acum, în viitor și, de fapt, a fost întotdeauna? S-a gândit uh, Comisia la uh, domeniul de aplicare al clauzei de exceptare din Pactul de Stabilitate și Creștere? În uh, raportul BRS recent am vorbit despre șocuri asimetrice pe care le avem deja în uh, Um, pactul de stabilitate și creștere. Ar putea Brexitul să constituie o circumstanță excepțională dacă o țară este uh, afectată puternic de acest fenomen? Și uh, încă o întrebare. Documentul privind echivalențele pe care le-ați publicat ieri, cunoașteți importanța pieței uh, britanice uh, pentru uh, piața de capital europeană. 40% din active sunt acolo, 1,3 1,1 uh, trilioane cifre de afaceri. Ieri ați publicat un document foarte important de echivalență, pe care eu îl salut de altfel, în care arătați cum ar putea funcționa regimul de echivalență în viitor. Aș vrea să vă întreb, avem nevoie acum de o perioadă de tranziție pentru a ne asigura că există o oarecare certitudine pe piețele financiare, astfel încât să nu avem uh, de-a face cu o mare fragmentare, pentru că nu avem nevoie de ea. Și ce se va întâmpla cu echivalențele? Avem nevoie de echivalențe îmbunătățite pentru um, Regatul Unit? Mulțumesc! Uh, ok. Uh... Thank you, Brian. Honorable uh, uh, colleagues. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, în ceea ce privește impactul economic al Brexitului. Într-adevăr, uh, evaluarea, estimarea noastră este că va exista un, un impact economic negativ. Uh, prima noastră evaluare s-a făcut imediat după referendum și uh, am estimat 0,2 până la 0,4% pentru statele membre până la finalul acestui an, uh, iar pentru Regatul Unit aproximativ 1%. Dar și în statele membre, uh, statele sunt afectate în mod, acestea sunt afectate în mod diferit, Irlanda fiind printre primele. Deci, bineînțeles că trebuie să facem în așa fel încât impactul uh, negativ să fie minimizat și trebuie să uh, menținem uh, o diversitate de opțiuni în ceea ce privește reacțiile posibile în caz de nevoie. Deci este Uh, sunt lucruri la care trebuie să ne gândim când vom uh, intra în negocierile pentru uh, Brexit. În ceea ce privește echivalențele publicate ieri, am uh, publicat asta uh, cu, uh, referitor la statele terțe și uh, legislația uh, din domeniul financiar. Este o um, Um, un document publicat de DG FISMA și este un document care arată cum se fac um, echivalențele cu statele din afara Uniunii Europene și cum funcționează aceste um, echivalențe pe piețele europene. Deci echivalentele se bazează pe o evaluare a statelor uh, relevante non-UE Uh, pentru a vedea dacă se ating aceleași rezultate de reglementare. Asta înseamnă că uh, ne putem referi la uh, reglementările de supraveghere. Well, uh, uh, of course, as regards uh, UK. În ceea ce privește Regatul Unit, retragerea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană înseamnă că entitățile uh, britanice vor pierde dreptul de pașaport și că acestea ar putea să solicite echivalențe. Am avut de-a face până acum uh, cu echivalențe cu, țar- cu țări mai puțin interconectate cu economia europeană decât cea britanică. Deci trebuie să, ne, să mergem mai în detaliu în estimările noastre pentru a, a ține cont de toate elementele. În momentul de față lucrăm la toate aceste elemente. După cum știți, negocierile referitoare la Brexit nici măcar nu au început, însă cu siguranță aceste lucruri uh, vor interveni și vor apărea în următoarele luni și în următorii ani. Mulțumesc pentru SND. Acum Pervonș Beres. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră foarte importantă inclusiv în ceea ce privește echivalențele. Ați vorbit despre importanța pachetului bancar pe care l-ați propus. Există o serie întreagă de elemente care vor fi afectate de Brexit. Însă, deocamdată, propunerile nu, nu sunt modificate în funcție de acest Brexit. Deci cum negociem acest pachet uh, în perspectiva Brexitului? Este o ceva ce ne pune într-o situație foarte dificilă în calitate de legiuitor. Tot ce ține de uh, definiția beilinului, de exemplu, poate fi afectat de această negociere și de condițiile de echivalență pe care le-ați menționat. Însă mai intervine un element din contextul uh, internațional, și anume schimbarea administrației în Statele Unite. Știm în ce măsură uh, munca comitetului de la Basel este importantă, mai ales pentru a asigura o bună supraveghere a sistemului bancar, la nivelul cât se poate de sistemic. Însă, în intervenția dumneavoastră, nu ați spus nimic despre uh, ce intenționați să întreprindeți, eh, poate împreună cu președintele Juncker, pentru a vă asigura că eh, partea americană își respectă angajamentele luate la Basel, eh, dar și că se vor menține sistemele și că nu se va încerca ehm, ehm, desfacerea ehm, acestui sistem adoptat în timpul administrației Obama. Uh, okay, uh, thank you very much for this question. Uh... Mulțumesc pentru această întrebare. Este destul de clar că în sistemul de servicii financiare uh, impactul Brexitului se va simți. Este unul dintre domeniile care vor fi cele mai afectate. Deci este important să continuăm cu agenda noastră legislativă și, bineînțeles, dacă este necesar, trebuie să ne uh, adaptăm abordarea. De asemenea, este adevărat că nu putem să uh, facem să depindă toată munca noastră în acest domeniu de un singur subiect, și anume Brexitul obiectivul principal al pachetului de reformă în domeniul financiar și bancar a fost să implementăm standardele internaționale. Și bineînțeles că ne așteptăm ca și uh, omologii noștri britanici să respecte aceste standardele, aceste standarde și să reducă riscul uh, în sectorul bancar. Deci, uh, din acest punct de vedere, cred că este important să continuăm uh, cu această agendă. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de schimbarea contextului internațional uh, și de uh, noua administrație din uh, Statele Unite și de anunțurile privind revizuirea actului Dodd-Frank. Trebuie acum să vedem care vor fi implicațiile și consecințele acestei revizuiri vom transmite, bineînțeles, uh, semnale clare la nivel bilateral, dar și la nivel public, că, într-adevăr, deciziile privind echivalențele se bazează pe presupunerea că regulile din statele terțe uh, ating aceleași obiective ca cele din Uniunea Europeană. Și dacă acest lucru se schimbă, asta ne va face și pe noi să reanalizăm deciziile noastre de echivalențe. Uh, to keep in mind, but in any case, uh, our intention... Nu trebuie să uităm asta, dar în orice caz, intenția noastră este să continuăm uh, cu acest dialog de reglementare cu, uh, cu Statele Unite Vom continua să participăm la forumul de reglementare și în acest uh, context, uh, uh, dar și în alte foruri bilaterale ne vom, vom încerca să ne asigurăm că toată lumea subscrie la uh, standardele internaționale. Mulțumesc, spune președintele Ashley Fox în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar. Eu uh, mă voi abține uh, să vorbesc despre Brexit. Uh, sper că vă bucur această veste. Aș dori să vă pun o întrebare referitoare la propunerea Comisiei referitor la CRD5 și CRR2. După cum ați spus, obiectivul este să se implementeze standarde internaționale și să se reducă riscurile în sectorul bancar. Aș vrea să vă întreb de ce Comisia a decis să se abată din anumite puncte de vedere de la propunerea de la Basel, în special decizia de a acorda o derogare opțiunii, um, obligațiunilor uh, suverane și uh, să le dea un uh, rating de risc de zero. În Basel se acordă uh, un rating de risc de 5% nu cred că există vreo datorie suverană care să aibă risc de 0%. Și aș vrea să știu de ce considerați dumneavoastră că uh, o evaluare a riscului la 0% este adecvată. În special, le spuneți uh, băncilor astăzi că a deține datorie elenă uh, comportă un risc de 0% și dacă da, ce fel de asigurări, asigurări ați primit din partea Băncii Centrale Europene că, va, că vor uh, imprima suficienți bani în caz că există probleme? Puteți să ne spuneți cum ați ajuns la această concluzie? Uh, well, indeed, on the question of... Domnul vicepreședinte al Comisiei. Așa este. În ceea ce privește uh, riscurile uh, privind datoria suverană. Este o dezbatere ce continuă în Uniunea Europeană, cum să uh, abordăm acest uh, subiect și um, dacă ar fi să o luăm uh, de la zero, ar fi foarte logic să acționăm așa, însă trebuie să nu uităm contextul în care lucrăm cu multe țări care au niveluri ridicate de datorie publică și am luat câteva decizii rapide în, și am încercat să evaluăm impactul acestora. Uh, încercăm să, um, să, să spargem acest uh, cerc vicios între bănci și datorie suverană. Trebuie să nu uităm, uh, după cum spuneam, și chestiunea stabilității financiare în statele noastre membre. În momentul de față, la uh, Comitetul privind riscul uh, sistemic, lucrăm la uh, activele garantate uh, cu uh, obligațiuni suverane. În ceea ce privește tocmai aceste uh, titluri, ideea este tocmai aceasta să creăm o securitizare, uh, având în vedere și uh, tratamentul preferențial prudențial, deci acest risc de 0% și practic să oferim un nou instrument de investiții, inclusiv pentru investitorii internaționali, astfel încât să, să spargem acest uh, cerc vicios între bănci și datorie suverană este ceva prezent în uh, toate statele zonei euro. Și din acest uh, punct de vedere, dacă continuăm cu această propunere privind uh, titlurile garantate um, cu obligațiuni suverane, asta um, ne, va, ne va face să facem progrese cu condiția ca uh, activele să fie într-adevăr cu 0% risc. Însă, bineînțeles, trebuie să evaluăm impactul asupra stabilității financiare. Deci nu trebuie să tragem concluzii pripite. Mulțumesc! Acum, în numele liberalilor, Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezență, domnule vicepreședinte al Comisiei. Cred că este foarte valoros uh, ce a spus dumneavoastră pentru noi toți, uh, că ne-ați trimis documentul acesta ieri, pentru că citim foarte mult în presă, mai ales în contextul Brexit sau uh, mai ales pentru că domnul Trump ar putea să schimbe puțin paradigmele. Într-un workshop pe care l-am organizat recent, câțiva dintre colegi au vorbit despre uh, riscul unei fragmentări în atitudinea uh, autorităților de supraveghere națională, în felul în care se interpretează anumite reguli în contextul actual. Aș dori astfel să vă întreb cum întrevede Comisia, fie în uh, revizuirile care urmează, fie prin alte instrumente, o sporire a rolurilor sau o acordare unui rol uh, care să fie um, mai consolidat la nivel național. Um, la nivel european, termenii sunt definiți în mod uh, general, însă, în realitatea de zi cu zi, se produc uh, greșeli în sistem. Deci, cum putem uh, să reparăm această fragmentare sau să prevenim riscul de fragmentare? Domnul comisar, mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește documentul referitor la echivalențe, acolo noi am uh, stabilit o practică curentă și am asigurat o conformitate cu criteriile pentru echivalență din legislația europeană, care implică și Comisia și um, agențiile de supraveghere relevante. În acest sens, trebuie să lucrăm uh, la rolul acestor uh, organisme de supraveghere, pentru că această convergență de reglementare este un uh, aspect care ne îngrijorează și pe noi acum că pregătim revizuirea în domeniu. Lucrările sunt uh, pe rol, um, pe câteva paliere, finanțare în primul rând, guvernanța apoi, apoi uh, vrem să vedem cum putem să avem uh, un proces de luare de decizie mai eficace și să ne asigurăm că există o convergență de reglementare mai mare la nivel național între agenții. Oricum, lucrările noastre sunt, uh, nu sunt finalizate încă și urmează să avem și o consultare publică în vederea revizuirii și acolo vom discuta, după aceasta vom discuta ce pași urmează să facem în acest context sau în contextul echivalențelor. Mulțumesc! Doriți adăugați ceva pentru că mai aveți un minut. Nu, voi ceda timpul meu celorlalți. Bun, atunci voi da cuvântul domnului Dimitrios Papadimulis de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Dombrovskis, domnule vicepreședinte Dombrovskis, bun venit în comisia noastră. Cred că este foarte bine că nu ați vorbit despre țara mea deloc, despre Grecia, în discursul dumneavoastră de introducere. Uh, dar aș dori să vă amintesc de o declarație pe care ați făcut-o săptămâna trecută la CNBC, un canal de televiziune. Ați spus că Grecia este pe drumul cel bun, având în vedere obiectivele financiare uh, și că se lucrează la uh, obiectivele 2020 uh, cu un surplus de 3%. Sunt binevenite spusele dumneavoastră, precum și discursul dumneavoastră din plenară cu privire la Grecia. V-aș întreba următoarele. Multă lume, chiar și eu, spunem că este în interesul Greciei și al creditorilor săi să încheie cât mai curând a doua revizuire pentru a avea uh, posibilități mai bune pentru viitorul economiei greșești considerați, considerați că uh, se poate încheia această revizuire ca să avem în sfârșit niște rezultate uh, până uh, după Eurogrupul din, întâlnirea Eurogrupului din 20 martie. A doua întrebare. Comisia dorește ca FMI să ia parte la al treilea bailout al Greciei. Um, și FMI a cerut um, uh, un surplus primar mai mare. Pe de altă parte, și de asemenea un debt relief. Uh, dar uh, ministrul de finanțe din Germania insistă de 10 ani încoace de un surplus, pe un surplus de 3,5%. Având în vedere că, după cum a spus domnul Moscovici, uh, Comisia dorește un pachet echilibrat ca compromis între Grecia și creditori, Întrebarea mea este, cum putem să uh, apropiem, să apropiem, să scăpăm de aceste diferende? Înainte de a da comisiei cuvântul, aș dori să vă amintesc că uh, și portofoliul domnului Dombrovskis este unul limitat, dar dânsul poate să răspundă la ce vrea. Um, da, asta ține mai mult de o parte, de o altă parte a portofoliului meu, nu de servicii financiare, dar um, o să răspund oricum. În ceea ce privește pro- programul pentru Grecia. Da, și noi suntem de acord că este în interesul tuturor să încheiem a doua revizuire cât se poate de repede. Parametrii de bază pentru acord au fost stabiliți deja la reuniunea anterioară a Eurogrupului și misiunea a fost o misiune la, organizat o misiune la Atena și își începe lucrările astăzi pentru a ajunge la un acord preliminar. Evaluarea noastră spune că obiectivul de surplus primar a depășit, l-a depășit pe cel de anul trecut și uh, ne îndreptăm către un surplus de 1,75% din PIB. Așadar, acum avem nevoie de un imbold din partea instituțiilor și din partea uh, Eurogrupului și din partea autorităților elene pentru a rezolva problemele care au rămas de rezolvat și pentru a ajunge la un acord uh, în vederea celei de-a doua revizuiri, să sperăm înainte de următoarea reuniune a Eurogrupului. În ceea ce privește rolul femeii, noi, Comisia, lucrăm în cadrul tratatului ISM și păstrăm legătura cu BCE, lucrăm în cooperare cu FMI. Diferendele de opinie în ceea ce privește surplusul primar, în cazul Greciei, provin din, uh, de la FMI, adică ei sunt mai pesimiști asupra efectului economic și fiscal al um, reformelor asupra Greciei. FMI estimează că surplusul uh, atins de Grecia va fi mai mic și asta afectează analiza durabilității datoriilor. Și acesta este unul dintre diferendele uh, pe care trebuie să le tratăm. Avem nevoie de o traiectorie fiscală post-program um, și de un obiectiv uh, și să se atingă obiectivele uh, de surplus primar. Cred că condiția prealabilă pentru a ajunge la un numitor comun este îndeplinită. Oricum. Președintele, mulțumesc. Domnul Ghigoi de la Verzi are cuvântul. Ghigoi, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumiri foarte mult uh, comisarului că s-a ținut de cuvânt în ceea ce privește finanțarea durabilă. Chiar s-au început lucrările și așteptăm cu nerăbdare propunerile care uh, vor veni de la noul grup de experți. Aș dori să uh, mă refer și eu la Grecia. De cele mai multe ori, dezbaterea cu privire la programul de reforme nu se bazează pe fapte și realități. S-a spus, inclusiv aici, că doar 35% din măsurile convenite au fost implementate, de fapt. cum comentați aceste afirmații, care mie mi se, par de a fi, mi se par a fi în contradicție cu propria dumneavoastră evaluare? În al doilea rând, aș dori să spun că sunt dezamăgit că în cadrul uh, schimbărilor la BRRD prevedeți o slăbire a rolurilor SRB și a marjelor de discreție. Apoi, aș dori să vă întreb dacă uh, aveți o reacție la raportul Gular și la recomandările Parlamentului. Nu avem încă acces la documente, chiar uh, documente ale Comisiei, care sunt folosite de altfel în forumuri internaționale. După cum au spus și colegii, aceste forumuri vor avea un rol din ce în ce mai important, de aceea avem nevoie de aceste documente pentru a putea trage Comisia la răspundere. Avem nevoie de aceste informații. Vă mulțumesc! Da, ați pus mai multe întrebări. Aș dori să trec prin ele rapid. În ceea ce privește finanțarea durabilă, da, a fost înființat un grup uh, la nivel înalt. Avem, uh, așteptăm o analiză la jumătatea anului de la ei și un raport final până la sfârșitul anului. Dorim să evaluăm de ce măsuri este nevoie pentru a uh, reuși să atragem finanțare privată um, și dorim să punem un accent mai mare pe finanțe verzi. Apoi, în ceea ce privește programul pentru Grecia. Eu vorbeam despre evoluții macroeconomice. Așadar, creșterea economică este mare decât se previzuise anul trecut. Deci, în loc de 0,3, uh, anul acesta um, a fost o creștere mai mare, anul acesta ne așteptăm chiar la peste 2% și Uh, în ceea ce privește obiectivele fiscale, așteptăm încă cifrele care vor veni la Eurostat, la Eurostat din uh, aprilie, dar nu ne așteptăm la surprize neplăcute. În ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor, acesta a fost uh, călcâiul lui Ahile. Deci, noi cooperăm cu autoritățile pentru a ă, ne asigura că aceste măsuri sunt puse în aplicare și oferim și asistență tehnică în mai multe domenii politice, ă, reforme structurale, ă, atragerea experților naționali din statele membre sau din partea organizațiilor internaționale. Dorim să ne asigurăm că legislația transpusă este Uh, și pusă în aplicare. În ceea ce privește BRRD și puterile discreționare ale autorităților referitoare la rezoluție. Pre, uh, mă refer aici și la evaluarea eligibilității eligibilității instrumentelor. Practic, noi, zice că trebuie, noi zicem că trebuie să existe mai multă transparență. Atunci când se acționează de la caz la caz, uh, când parametrii pot să pună ce parametri doresc în funcție de, de obiectiv și, și um, uh, este vorba despre despre um, o variație de care, o marjă de discreție de care dispun aceste autorități. Um, și în ceea ce privește documentele, vom încerca să vă oferim informațiile necesare. Președintele, mulțumesc. Uh, doamna Fonștal de la EFDD are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bun venit, domnule comisar Dombrovskis. De la colapsul afacerilor online am avut o politică monetară uh, care a dus la un boom imobiliar um, în Statele Unite și în țările periferice UE atunci când această bulă imobiliară s-a spart. Banca Centrală a injectat și mai multe lichidități. Se pare că mm, injectarea aceasta a fost soluția în 2008. Însă, în urma exploziei acestei bule, au crescut foarte mult prețurile la alimente, bunuri de consum și studiile arată că există o legătură clară între lichidități și speculație cu privire la mărfuri. Există un studiu al unui economist de la Harvard care arată că o dobândă, o rata dobânzii în scădere ar putea să crească cererea um, pentru mai multe bunuri de consum, inclusiv alimente, cereale și așa mai departe. Înainte de cazul Lehman Brothers, Uh, prețul la cereale s-a, uh, s-a quadriplicat și uh, apoi primăvara arabă a um, început în țările care erau cele mai mari importatoare de cereale și aceste revolte au fost cauzate tocmai de creșterea acestor, creșterea record a prețurilor la cereale. Ca să Spunem uh, lucrurile altfel. Primăvara arabă a fost o revoltă împotriva prețurilor, prețului mare la pâine și a fost o revoltă a foamei. Ați observat și dumneavoastră această legătură între politica monetară expansivă a creșterii lichidităților Um, a scăderii ratei dobânzii și speculația cu privire la prețurile la alimente, lucru care duce la tulburări în țările cele mai sărace. Uh, start uh, with a disclaimer that... Comisia Europeană trebuie să respecte independența Băncii Centrale Europene, așa că nu ne putem uh, exprima privind politica monetară a băncii și vreau să vă spun câteva lucruri de natură generală. În ce privește mandatul Băncii Centrale Europene, aceasta e vorba de stabilitatea prețurilor, aproape de inflație, dar sub 2%. Iar în ultimii ani, inflația a fost mai tot timpul sub acest nivel. Iată motivul pentru care politica monetară a băncii, inclusiv uh, facilitățile cantitative și rata dobânzilor au fost cele care au fost. Dar în ultimul timp inflația a crescut, s-a văzut că inflația este de 1,8%, ceea ce e foarte aproape de pragul de 2%, de nivelul uh, țintă al băncii. Nu ne așteptăm la o expansiune monetară, nu ne așteptăm ca ea să dureze pentru totdeauna. Și putem spune că o politică monetară mai uh, relaxată a dus la câștiguri de timp pentru statele membre, dar statele membre nu știm dacă au folosit acest uh, timp cu înțelepciune și uh, dacă au pus în aplicare reformele structurale necesare pentru a-și întări economiile. De asemenea, constatăm că lucrurile sunt văzute într-un context global. În Statele Unite, Rezerva Federală a făcut de asemenea operațiuni de ușurare cantitativă, deci de emitere de bani, sau se, acum să se îndepărtează de acest gen de măsuri și sporesc uh, ratele dobânzilor. Evident, uh, într-un moment uh, anume, ne putem aștepta la evoluții asemănătoare și în Uniunea Europeană. Este foarte clar că nu trebuie să supraîncălzim economia printr-o politică monetară relaxată dacă nu este justificată. Acest lucru trebuie să fie legat uh, de uh, nivelurile foarte scăzute de inflație de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și acum revenim la PPE, Ester de Lange. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc că sunteți aici. Două întrebări. Una privind pachetul bancar. Poate o întrebare generală privind uh, evaluarea de impact și activitatea analitică. Când am vorbit de EDIS, Comisia și-a făcut uh, analiza și dosarul a mers înainte. Acum sunt multe evoluții în Statele Unite și Brexitul care poate să aibă uh, impact asupra sectorului financiar și asupra stabilității. Pe marginea acestui dosar și dacă echipa de negociere dorește acest lucru, poate să facă uh, o analiză suplimentară uh, sau o evaluare de impact suplimentară pentru a face pași înainte? A doua întrebare se referă la stabilitatea generală a euro și a zonei euro. E campanie electorală în multe state membre și sunt rapoarte, mai ales în ziare, cum ar fi Daily Telegraph, care arată că Olanda vrea să-și revizuiască ideea de a fi membru al zonei euro. Uh, da, sigur, așa ceva nu s-a discutat în Parlamentul olandez. Există un partid de extremă dreaptă care ar vrea să iasă din uh, zona euro, la fel e și în Franța. Care este preocuparea Parlamentului olandez? O serie din uh, regulile din zona euro aproape de la început nu au fost respectate. Deci se pune problema reconstruirii încrederii în această construcție pe care o avem uh, pe care vrem să înflorească. Și întrebarea mea, cum credeți că vom merge înainte? Trebuie să facem sărituri cuantice aici sau trebuie să facem activitatea cea grea și să recâștigăm încrederea ocupându-ne de dosarele de care discutăm astăzi? Mulțumesc! Mulțumesc în primul rând privind pachetul bancar și evaluarea de impact, studiul de impact. Propunerea pe care am făcut-o în contextul acestui uh, pachet bancar. S-a făcut, cum spuneam, evaluarea de impact. Dacă e nevoie, suntem gata să facem mai multe analize și să venim cu materiale analitice suplimentare pentru a face pași înainte în aceste dosare. Apoi, cum să mergem înainte în contextul uh, zonei euro, cred că avem nevoie de ambele. Trebuie să facem uh, ceea ce numim noi adâncire prin efectuare, adică aplicarea inițiativelor și trebuie să vedem în ce loc trebuie întărită structura zonei euro. După cum știți, acum urmărim raportul celor cinci președinți. Am făcut o serie de propuneri cât privește etapa 1 a acestui raport. Propunerea EDIS a fost una din aceste propuneri și constatăm dintre această serie de propuneri că o serie de lucruri au fost uh, implicate, funcționează Comisia pentru Stabilitate Financiară, de asemenea vorba de Comisii Naționale de Productivitate care, sunt, care funcționează deja, se pune problema aplicării regulilor de stabilitate și a pactului de creștere. S-a discutat la ECOFIN cum să se facă acest lucru și cum să ne bazăm pe standarde de cheltuieli. Iar acum pregătim etapa a doua din raportul celor cinci președinți în care analizăm și elementele instituționale, cum ar fi, de exemplu, ne gândim la o funcție de stabilizare a zonei euro, cu, cu elemente cum ar fi întărirea sau susținerea investițiilor în statele membre afectate de uh, șocuri economice asimetrice, de asemenea și posibilitatea pentru mecanismele de asigurare a depozitelor la nivel european sau elemente care să întărească procesul de convergență din zona euro, și stabilirea unor etaloane de stabilitate. Sigur, procesul de convergență din zona euro s-a oprit din momentul în care s-a produs criza și e vorba de foarte multe tensiuni cu care ne confruntăm acum din această cauză. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Petru Silva Pereira Mulțumesc foarte mult uh, din partea social-democraților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, problema creditelor neperformante sau neproductive este recunoscută ca o problemă gravă de multă vreme. O problemă gravă pentru că pune în pericol economia, deci creșterea și deci locurile de muncă și o problemă gravă pentru că pune în pericol stabilitatea financiară și stabilitatea zonei euro în sine. Dezbaterea aceasta nu e o dezbatere nouă. Sunt Comisia Europeană a lansat multe avertismente în uh, recomandările specifice pe fiecare țară, dar până în prezent Comisia Europeană ne spune mereu că studiază opțiunile și că face uh, exerciții de etalon, de stabilirea etaloanelor, a standardelor. S-a făcut o propunere și s-a spus că o acțiune politică era necesară cu mare urgență și s-a spus de asemenea că trebuie găsită o soluție europeană. O propun... S-a făcut o propunere concretă, adică crearea unei uh, entități care să gestioneze activele la nivel european. Iată întrebare. Unde este, care este poziția Comisiei Europeană? Uh, uh favorizează o soluție la nivel european care de altfel este susținută de mecanismul european de stabilitate sau Comisia este împotriva acestei soluții? Pentru că o soluție europeană e un lucru. Dar modelul coordonat la nivel european, dar executat la nivel național, e cu totul și cu totul altceva. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă Comisia consideră, ca și Banca Centrală Europeană, consideră că o soluție națională solicită o flexibilizare a regulilor europene privind ajutorul de stat pentru ca această soluție să fie viabilă. Care e poziția Comisiei față de această întrebare? Mulțumesc! În ce privește împrumuturile neperformante? Aceste împrumuturi reprezintă o chestiune serioasă cu care ne confruntăm în mai multe state membre, inclusiv Portugalia. Săptămâna trecută am fost în Portugalia și am discutat această chestiune cu guvernul și cu Banca Centrală. Într-adevăr, Trebuie să acționăm atât la nivel european cât și la nivel național pentru a rezolva această chestiune. La nivel național se pune problema eficienței cadrului de insolvență, a procedurilor în instanță, în care Uh, rata de recuperare sau uh, viteza procedurilor ar trebui să fie remediată. Dar e problema statelor membre și s-a discutat în contextul uh, semestrului european și este exact exercițiul de standardizare despre care vorbeați, de stabilirea etaloanelor. Apoi vrem să dezvoltăm piețe secundare de capital ne gândim la armonizarea informațiilor și cerințele de autorizare pentru firmele care acționează cu MPL uh, în Europa. Analizăm firește modul în care se pot lua aceste decizii în cadrul legislativ existent și mai ales uh, în contextul regulilor de ajutor de stat. Din multe state membre am văzut că se pot găsi soluții Firește, e nevoie de alte activități. Pot să menționez inițiative aplicate în Italia, de exemplu secretizarea împrumuturilor neperformante cu o garanție de stat care e acordat uh, în condiții de piață, deci nu se supune regulilor de stat. Fondul Atlanta, care este de asemenea supus regulilor private, dar trebuie ca aceste elemente diferite existente trebuie să fie coordonate într-o strategie europeană. Și exact asta va fi uh, esența discuțiilor noastre în aprilie la ECOFIN. Vom discuta chestiunea aceasta și cred că vom oferi și uh, principii generale privind MPL. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, am avut posibilitatea să discutăm și cu președințele Băncii Centrale Europene apropo de chestiunile respective. Domnul Niedermayer, mulțumesc foarte mult, vă urez bun venit, domnule vicepreședinte. Am întrebări de natură generală. De foarte mulți ani, noi toți ca, dorim ca economia globală să se întărească, să promovăm uh, comerțul uh, just, corect uh, și cooperarea, pentru că noi sperăm că, de fapt, cooperarea e bună. Cred că acum văd că unele țări uh, consideră alte strategii, mai puțin comerț, mai puțin fluxuri de capital, mai puțin respect pentru regulile care se aplică tuturor. Uh, Statele Unite este un asemenea exemplu, dar din păcate și Marea Britanie dorește să plece din Uniune în loc de reguli pentru 28 de state membre, vor reguli doar pentru ei. Deci care este impactul acestor scenarii globaliste? Cum ar fi Uh, eu știu, distrugerea unor acorduri, cum ar fi nafta care crea regimuri uh, fiscale speciale în Statele Unite sau încetinirea comerțului dintre China și Statele Unite. Care va fi impactul asupra stabilității piețelor și a piețelor financiare și asupra creșterii economice? Și în al doilea rând, care va fi strategia noastră în aceste împrejurări diferite, mai ales în ceea ce privește sectorul financiar. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu privire la impactul diferitelor evoluții globale, firește, constatăm uh, că apar semnale îngrijorătoare privind comerțul internațional și acordurile de comerț internațional. Iar din partea americană trebuie să avem o atitudine deschisă față de comerțul internațional, față de acordurile de comerciale internaționale. Noi trebuie să finalizăm uh, ratificarea CETA și să trecem uh, la încheierea altor acorduri comerciale internaționale. Nu știu cum o să fie lucrurile în Statele Unite, în ce direcție se vor îndrepta în această etapă. E greu de spus, dar semnalele sunt îngrijorătoare și trebuie să urmărim situația îndeaproape. Trebuie să putem reacționa dacă e nevoie. Același lucru este adevărat și pentru piețele financiare pe care le-ați menționat. Pentru că în ce privește piețele financiare avem și aici nevoie de un teren de egalitate, lucru care e realizat conform standardelor internaționale prin uh, structura financiară internațională. Modificările acestea trebuie urmărite și trebuie să reevaluăm abordarea noastră privind echivalențele sau uh, privind alte domenii, dar semnalul pe care trebuie să-l dăm noi comunității internaționale este că Uniunea Europeană este angajată față de cooperarea internațională în acest domeniu. Uniunea Europeană este angajată față de standardele internaționale și vom acționa în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Iacob von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dombrovskis, ne bucurăm să vă avem alături de noi. Uh, mă inspiră din uh, dosarul uh, CCP și al rezoluțiilor și din dosarul Brexitului. Întrebarea mea este care ar fi momentul potrivit pentru Comisie să-și îmbunătățească agenda privind Uniunea Piețelor de Capital propunând uh, un supraveghetor unic pentru această piață. Silvi Gular a mers în această uh, direcție uh, și v-a pus o întrebare în acest sens, însă răspunsul dumneavoastră mi s-a părut oarecum evaziv. Aș dori să vă dau o oportunitate să ne dați un răspuns mai clar. Um, contextul este, bineînțeles, și acela al capitalelor europene care concurează pentru a capta um, eventuala piață ce va veni din uh, Regatul Unit și asta ar putea duce la uh, probleme și multe chestiuni transfrontaliere ar putea să fie ignorate. Asta uh, fiind valabil și în ceea ce privește CGP-urile majore. Însă ar exista un potențial de atenuare al fragmentării prost Brexit printr-o integrare a pieței și printr-o, prin crearea unui uh, punct de plecare comun. Și încă o întrebare privind echivalențele uh, cu, cu statele terțe. Mă întreb, mergem suficient de departe? Dacă luăm un exemplu cgp urile putem uh, spune că o opțiune este o, un regim de echivalențe robust uh, cu statele terțe sau o altă abordare ar fi cea extrateritorială, cum o vedem pentru cgp urile din Statele Unite. Și o a treia uh, eventuală posibilitate ar fi repatrierea. Mă întreb dacă planificați o evaluare mai cuprinzătoare în mai multe domenii, inclusiv cea la care lucrez eu în momentul actual, pentru a vedea care este uh, opțiunea cea mai potrivită în, uh, în funcție de domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste întrebări, uh, spune domnul Dombrovskis în ceea ce privește supraveghetorul unic. Într-adevăr, este ceva ce uh, analizăm, însă nu pe termen scurt. Avem o publicare privind Uniunea Piețelor de cap Capital în septembrie anul trecut, însă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 Uh, okay, colleagues. Sorry for that. Uh, we are experiencing some technical... Uh... cer scuze, spune domnul Dombrovski, avem câteva probleme tehnice. Deci, în ceea ce privește supravegherea, ce ne dorim este să îmbunătățim uh, convergența de supraveghere și asta face parte din planul uh, de acțiune pentru piața pentru um, piața de, uh, unică de capital și, uh, bineînțeles, va mai veni ceva în um, contextul revizuirii regulamentelor pentru autoritățile de supraveghere. Trecând la chestiunea echivalențelor stat,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 Deci, în ceea ce privește echivalențele, în principiu, propunerea ține de uh, cerințele prudențiale. Dar aici nu este vorba despre asta, este vorba de, un, uh, de instrumente pentru autoritățile de rezoluție. Deci relația cu statele terțe nu se referă la accesul pe piață, ci la aplicabilitatea deciziilor de rezoluție din state terțe. Apoi este nevoie de cooperare între autoritățile de rezoluție. Practic, uh, urmăm precedentul uh, BERD în acest uh, sens. încercăm să găsim și o soluție care să fie adaptată la specificitățile cadrului și cadrelor de rezoluție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, um, domnule vicepreședinte. Prima mea întrebare se referea la uh, creditele neperformante, însă mi-ați răspuns deja. Ați spus că va fi unul dintre subiectele principale în aprilie, mai ales uh, din cauza situației uh, din Croația, um, unde lucrurile sunt stabile, um, însă există multe credite neperformante, ceea ce îngreunează accesul la finanțare. Sper că vom uh, reuși să găsim împreună soluții pentru a îmbunătăți finanțarea economiei. Aș vrea să vă adresez o întrebare ce ține de semestrul european. Șase țări au fost uh, clasificate ca având uh, uh, dezechilibre macroeconomice excesive. Asta în 2015 și apoi în 2016 au mai existat o serie de țări mă întreb ce veți face pentru 2016. Prevede, ați prevăzut uh, măsuri pentru aceste șase țări uh, pentru a le ajuta să se îndrepte în direcția potrivită? De asemenea, în uh, comunicarea dumneavoastră ați subliniat nevoia de a implica toate, toți actorii în pregătirea uh, programelor de reformă partenerii sociali, uh, guvernele sau și administrațiile locale. În multe cazuri, uh, în practică, vedem că acest lucru nu se întâmplă. Cum veți monitoriza um, implementarea acestei abordări? Și dacă ea nu este uh, implementată, veți solicita statelor membre să, să repete procedura sau um, cum veți acționa? Uh, uh, uh, în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice și procedura aferentă și țările care au um, dezechilibre majore, inclusiv Croația, ei bine, în momentul de față ne așteptăm de la statele membre să aibă programe de reformă ambițioase în care să arate cum uh, doresc să soluționeze problema. În baza analizelor uh, noastre vom uh, elabora și recomandări specifice pentru fiecare țară și acolo unde avem de-a face cu dezechilibre excesive, Vom uh, încerca să facem în așa fel încât aceste recomandări să fie cât se poate de detaliate uh, și vom uh, acompania asta cu o monitorizare a aplicării. Bineînțeles, dacă vedem că lucrurile nu merg în direcția cea bună, întotdeauna există posibilitatea de a lansa procedura uh, de corecții în acest domeniu, cu un mecanism de supraveghere mai uh, puternic și uh, cu un plan de acțiuni din partea statului membru. Sperăm că uh, vom avea o bună cooperare însă cu statele care au astfel de dezechilibre și că aceste probleme vor fi abordate în programele naționale de reformă. De asemenea, stăm la dispoziția, la dispoziția acestor țări pentru sprijin tehnic. Și dacă, deci dacă statele au nevoie de mai mult asisten, de mai mult ajutor pentru uh, a aborda anumite dezechilibre, uh, le putem uh, ajuta. Paul Tang. Paul Tang. Uh, thank you, Chair. And... Um, sorry. Um, let me briefly touch upon securitization. Uh, we know we have, we are in a constructive... Uh... Pe scurt, în ceea ce privește securitizarea, avem uh, negocieri uh, uh, constructive în momentul de față. Parlamentul are poziții pe care eu le consider uh, legitime și sper că Comisia va juca rol de intermediar între Parlament și Consiliu. Comisia însă, Consiliul însă încă trebuie să răspundă la pozițiile Parlamentului. Am uh, lucrat bine la nivel tehnic, însă mai avem uh, probleme pe anumite puncte și sperăm că Comisia ne va putea ajuta. În ceea ce privește supravegherea la nivel european, am fost la summitul piețe, uh, Uniunii Piețelor de Capital joia trecută, ați fost și dumneavoastră prezent. Și mi-amintesc că ați spus că uh, nu vi s-a părut că, supra, că supravegherea este cel mai important motor al uh, Uniunii Piețelor de Capital. A, a fost o diferență de claritate între cele două uh, intervenții. Convergența în supraveghere este una, dar eu cred că este nevoie de o supraveghere la nivel european pentru o Uniune a Piețelor de Capital. Um, acestea fiind spuse, mai am două întrebări specifice către dumneavoastră. Întâi, în raportul de analizare a situației, Parlamentul solicită Comisiei să publice un raport cumulativ până la finalul lui 2016, concentrându-se pe lacune de reglementare, uh, uh, ineficiențe. Pregătește Comisia o astfel de evaluare? În ceea ce privește impactul uh, reglementărilor financiare ale Uniunii Europene. Apoi, um, de curând am depus o întrebare în scris împreună cu Pervanș Beres în ceea ce privește riscurile climatice Uh, mă bucur uh, că se ține cont de acest lucru, uh, însă răspunsul a rămas destul de vag în ceea ce privește următoarele etape. Ați uh, vorbit despre deepening by doing, aprofundare prin uh, efectuare, însă cred că ar trebui să includem aici și uh, um, testul de rezistență. Va face asta parte din revizuirea um, prevederilor privind piața de cap- Uniunea Piețelor de Capital? Mulțumesc, domnule Tang. O serie întreagă de întrebări. În, în primul rând, în ceea ce privește securitizarea. Um, cu siguranță vom avea o cooperare uh, constructivă, trialogurile sunt în curs și um, suntem cât se poate de dispuși să cooperăm cu Parlamentul pentru a atinge un acord pe acest dosar atât de important. În ceea ce privește Consiliul, uh, președinția malteză intenționează să finalizeze uh, trialogul în timpul acestui, acestei președinții Uh, și din partea Consiliului uh, există un angajament, iar noi uh, încurajăm atât Parlamentul cât și Consiliul să încheie um, acest dosar cât se poate de repede. În ceea ce privește supravegherea europeană și summitul um, privind Uniunea Piețelor de Capital, discursul meu a fost public atunci și cred că ceea ce am spus atunci corespunde cu uh, ceea ce am spus astăzi. În ceea ce privește reglementarea, regulamentul, uh, regulamentul financiar și uh, evaluarea, uh, am făcut un apel uh, de reacții și pentru a obține probe. Încercăm să analizăm proporționalitatea, uh, da, încercăm să vedem dacă există suprapuneri um, neintenționate, dacă există lacune ce au rămas uh, în uh, arhitectura noastră. Acum ne bazăm pe răspunsurile pe care le primim în urma acestui apel. Uh, unele dintre propunerile noastre Uh, sau unele dintre răspunsurile pe care le-am, primit le-am primit uh, sunt deja prevăzute în pachetul nostru privind reforma bancară. În ceea ce privește întrebările ce țin de uh, domeniul climatic, într-adevăr, ar putea fi un element util pentru a evita instabilitatea instituțiilor financiare, dar pentru asta avem nevoie de date importante privind intensitatea um, uh, emisiilor de carbon. Munca este în desfășurare, um, primim recomandări și de la SRB și, uh, de asemenea, uh, grupul nostru la nivel înalt privind uh, finanțele durabile analizează acest lucru. Urmează să publice un raport în acest an. Președintele, mulțumesc, Gheorghe Chirțos. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări, domnule vicepreședinte. Puteți descrie dinamica datoriei suverane în zona euro și în Uniunea Europeană? Datoria suverană crește în continuare ca procentaj din PIB? Care dintre statele membre suferă de pe urma creșterii datoriei ca procentaj din PIB? Și ce se întâmplă cu uh, costul, uh, costul datoriei? Credeți că va crește uh, în următorii ani sau credeți că uh, rata de dobând, rata, ratele de dobândă vor rămâne la niveluri scăzute? Și încă o întrebare. Creditele neperformante au ajuns la 45% din uh, creditele neplătite în Grecia. Și nu se întâmplă nimic pentru a îmbunătăți această situație. Ar trebui să ne așteptăm la vreo inițiativă în acest sens din partea uh, Comisiei și a celorlalte instituții uh, care participă în al treilea program de bailout? Mulțumesc. președintele Gualtieri, uh, asta nu uh, corespunde domeniului de aplicare al, uh, al dialogului nostru de astăzi, pentru că astăzi vorbim despre stabilitate financiară. Dar, bineînțeles, fiecare este liber să se exprime. Domnul vicepreședinte, voi încerca să vă răspund la această întrebare. Întâi, în ceea ce privește dinamica datoriei în Uniunea Europeană și în zona euro. Uh, traiecto trajectoria este uh, în scădere. În zona euro, aproximativ 90% din PIB și în Uniunea Europeană, aproximativ 85% din PIB. În ambele cazuri, uh, media este în scădere, și țările în care uh, rata datorie PIB este ridicată, precum Italia și Portugalia, uh, această rată se stabilizează și, bineînțeles, uh, obiectivul nostru este ca traiectoria să fie în scădere. Bineînțeles, din motivele menționate, nu putem să ne așteptăm ca rata dobânzilor să rămână atât de uh, scăzută pentru totdeauna, inflația uh, deja uh, este în creștere, deci trebuie să rămânem prudenți și să um, fim siguri că datoria scade, pentru că asta uh, asigură uh, piețele astfel încât uh, ele să financeze datoria la o rata dobânzii rezonabil de scăzută și asta și pentru viitor. În ceea ce privește situația cu creditele neperformante în uh, Grecia, într-adevăr, uh, asta face parte din discuțiile noastre cu această țară Uh, este, face parte din aceste discuții și deschiderea pieței de credite neperformante în Grecia, pentru că ea este foarte limitată. Există foarte puține căi de a rezolva um, aceste uh, credite uh, și de a îmbunătăți rata de colectare a acestor credite. Deci, bineînțeles, toate acestea fac parte din discuțiile noastre. Mulțumesc, uh, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule vicepreședinte. Adevărul este că e greu să pui o întrebare la sfârșitul uh, unei sesiuni. Aveam trei întrebări pentru dumneavoastră, iar două dintre ele au primit deja răspuns. Așa că o să fiu și mai succint. Vreau să vă pun o întrebare legată de EDIS. După cum știți, negocierile pentru EDIS sunt foarte tehnice, sunt deja la Consiliu, nu știm în ce moment le va, va evalua Consiliul situația acestor negocieri, iar pe de altă parte, la Parlament am început discuțiile privind propunerea Comisiei, dar este foarte adevărat că sunt niște amendamente care, în, într-un fel, modifică foarte mult propunerea Comisiei Aș vrea să vă întreb, în ce măsură credeți că un model de reasigurare, uh, fără să aibă un uh, model real de mutualizare a riscurilor, ne poate, ajunge, ne poate ajuta să punem în aplicare al treilea pilon al Uniunii Bancare și să rupem uh, această legătură între datoriile suverane și datoriile băncilor. Nu suntem, uh, n-am scăpat de riscuri. S-ar putea să apară probleme suplimentare pentru stabilitatea financiară. Mulțumesc. Well, on, uh, în ceea ce privește propunerea EDIS, Aceasta se află pe masa colegislatorilor și progresele sunt încurajatoare de fapt, încurajăm uh, Consiliul și Parlamentul să continue pe această cale. În ceea ce privește discuțiile la Consiliu, acestea sunt uh, nefinalizate, sunt în curs și uh, să sperăm că vom face progrese pe această propunere. În ceea ce privește acest model de reasigurare, și în analiza noastră am evaluat argumente pro și contra diferitelor modele. Există argumente bune pentru reasigurare și tocmai de aceea în propunerea noastră am introdus să, uh, să începem cu um, am propus să începem cu reasigurarea. Cred că acest model este mai eficace decât alte opțiuni și de aceea propunem ca într-o a doua etapă să uh, mergem către coasigurare și în cele din urmă asigurare de plină, completă. Firește, suntem pregătiți să discutăm cu Parlamentul care este cea mai bună cale de urmat, dar uh, acestea au, aceasta a fost baza de la care a pornit Comisia în propunerea sa adică să facem lucrurile în trei etape, reasigurare, coasigurare și apoi să creștem nivelurile de mutualizare treptat. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, e o clarificare importantă. Domnul Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, domnule vicepreședinte al Comisiei. Am două întrebări. Acum două săptămâni, Parlamentul a adoptat un raport care se referă și la capacitatea fiscală pentru zona euro. Întrebarea mea este dacă această capacitate are vreun rol în planurile dumneavoastră de a dezvolta și mai mult Uniunea Monetară. Și dacă da, ce surse de finanțare prevedeți dumneavoastră pentru capacitatea fiscală și dacă considerați că această finanțare va crește povara fiscală asupra cetățenilor europeni. Și a doua întrebare. Săptămâna trecută, dumneavoastră și domnul comisar Moscovici ați trimis o scrisoare României, guvernului României, uh, o scrisoare care se referea la creșterea deficitului public și la discrepanța uh, Uh, față de obiectivele de pe termen mediu. Cred că ați făcut foarte bine să trimiteți această scrisoare. Și ce măsuri credibile uh, așteptați dumneavoastră de la un guvern al unui stat membru în această situație pentru ca acesta să se conformeze regulilor referitor la deficit uh, în viitor? Și um, dacă ați făcut pomenire de acest lucru în scrisoarea dumneavoastră. Președintele, după cum știm și uh, această întrebare nu este în afara câmpului de discuții de astăzi, dar uh, domnul comisar poate să răspundă. Domnul Dombrovskis. Da, și asta ține de portofoliul meu totuși, deci voi răspunde. În ceea ce privește capacitatea fiscală în zona euro, aici s-a produs o confuzie terminolo- terminologică, uh, se folosesc termeni diferiți și adesea cu definiții diferite uh, la același termen. Așa că uh, eu voi folosi terminologia din raportul celor cinci președinți, care se referă la funcția de stabilizare în zona euro, stabilizare fiscală. Și mă gândesc la două modele posibile, unul de protejare a investițiilor, în statele membre care se, vor, care se confruntă cu, un, uh, cu șocuri și apoi o schemă de uh, protejare uh, împotriva riscului de șomaj. Există și alte recomandări în acest raport, uh, în sensul că nu trebuie să se producă transferul permanent între statele membre uh, și să existe um, stimulente pentru um, politici responsabile fiscale și aceste politici să fie făcute astfel încât să nu presupună o um, fiscalitate crescută. În ceea ce privește scrisoarea către Guvernul României, aceasta se referă la deficitul bugetar al României, care în ultimii ani a crescut și conform uh, previziunilor din iarnă uh, va depăși limita de 3% din PIB, adică va ajunge la 6% din PIB, mai exact, anul acesta încă. Și asta, um, asta uh, va face acest, astfel încât această țară să fie angajată pe calea procedurii deficitului excesiv. Știm că proiecțiile guvernului sunt mai optimiste de 2,9%. Cu toate acestea, uh, uh, există în continuare această îngrijorare din partea noastră, la fel și discrepanța față de MTO-uri. Uh, deci, ne așteptăm la o reacție care să uh, inverseze această tendință și care să ducă la, un, uh, la o scădere a uh, deficitului. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Mai avem două minute. Și mai avem o intervenție spontană și domnul Fox mai dorește să reacționeze. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Politicile BCE se referă la creștere constantă și la soluții pentru a um, ajuta băncile aflate în criză. Știu că plăți, uh, piețele penalizează dezechilibrele uh, Uh, și asta va duce la crize de lichidități și presiune uh, descendentă. Având în vedere că crește presiunea inflaționistă și impactul asupra uh, și impactul comerțului și relații cu Statele Unite și Brexitului, aș dori să întreb dacă BCE și-a schimbat modelul, de, și-a schimbat abordarea. Um, și care aș dori să întreb care ar fi impactul unor astfel de schimbări asupra, de exemplu, primei de risc și dacă va exista o creștere a riscului asociat obligațiunilor. Domnul Dombrovski, uh, voi începe prin a spune că noi, Comisia, respectăm independența BCE și nu, avem, nu suntem în măsură să judecăm deciziile băncii centrale. Dar pot să vă dau un răspuns mai general. Da, într-adevăr există o presiune inflaționistă crescândă și ultimele date ne arată că avem 1,8% inflație și știm că BCE are un mandat de stabilitate a prețurilor, adică să mențină inflația aproape des, dar sub 2%. Deci, nu ne putem aștepta ca uh, politicile monetare referitoare la rata dobânzii și atenuarea fiscală să dureze la nesfârșit. Știm acum că BCE a scăzut uh, suma alocată programului de atenuare cantitativă, și statele membre trebuie să se pregătească și ele pentru acest lucru, să se adapteze la uh, să se adapteze, să se aștepte că se va termina acest program de atenuare fiscală. Și această întrebare referitoare la prima de risc uh, la obligațiuni trebuie să fie luată în seamă, în seamă, mai ales în statele membre în care nivelurile sunt foarte crescute. Tocmai de aceea, în cadrul semestrului european, am pus accent pe scăderea acestor uh, niveluri mari de datorie din unele state membre. Astfel am putea să transmitem un uh, semnal piețelor că da, există o tendință în scădere și că guvernele și-au luat un angajament în acest sens și uh, încă putem să păstrăm rata dobânzii la un nivel rezonabil. Nu sunt în măsură însă să răspund la întrebarea referitoare la modelele BCE. Puteți să întrebați asta pe reprezentanții băncii centrale. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că am avut un dialog foarte util și interesant. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, pentru uh, discursul de introducere, pentru răspunsurile la întrebări și vom continua cooperarea strânsă, iar următorul dialog uh, referitor la stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea Piețelor de Capital va avea loc în data de 20 iunie. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu!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 Haideți să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, tratamentul neuniform al instrumentelor hibride. Este vorba despre revizuirea directivei uh, pentru combaterea evitării obligațiilor fiscale. Este o componentă crucială în lupta noastră uh, împotriva BEPS și împotriva eludării fiscale. Domnul raportor este aici. Domnul Ludvigson, adică știm că se poartă discuții și la Consiliu. Am ajuns la un compromis, un proiect de compromis uh, în Parlament, la care am ajuns anul, săptămâna trecută, deci uh, există o decalare față de colegii de la Consiliu, pe care o regretăm, adică ei au o decalare față de noi. Și în același timp există și uh, diferențe de conținut, uh, deci noi am fi dorit ca uh, Consiliul să fie mai ambițios față de propunerea Comisiei, dar tocmai asta vom discuta acum. Voi da cuvântul domnului raportor, Ludwigson. Aș dori să spun că salut propunerea Comisiei în materie de instrumente hibride um, ale țărilor terțe, pentru că se reduce posibilitatea de evaziune și fraudă fiscală. Acordul din Consiliu va permite la uh, umplerea lacunelor care există între diferitele sisteme fiscale din statele membre uh, și între statele membre și țările terțe. Noile reguli ar trebui să intre în vigoare în 1 ianuarie 2020. Avem o modernizare din ce în ce mai rapidă, o digitalizare din ce în ce mai rapidă și uh, um, este, devine evident că există lacune în uh, legislația internațională. Dispozitivele hibride, uh, instrumentele hibride sunt folosite de către multinaționale adesea. Obiectivul este de a reduce impozitul uh, pe societăți, uh, după cum am văzut și în cazul McDonald's. Acordurile hibride exploatează diferențele uh, de regim fiscal și acest lucru face uh, ca să se exploateze diferențele între jurisdicții fiscale. Acest tip de acord este menit să reducă impozitele plătite de societăți, ducând la o erodare foarte mare a bazei impozabile a Uniunii. Deci sunt uh, necesare reguli eficiente pentru ca ă, să fie introduse în noua legislație cât mai multe instrumente hibride. Astfel, dorim să și reducem posibilitatea de uh, comitere de evaziune fiscală, trebuie să existe o planificare fiscală mai bună, astfel încât multinaționalele care au activități transfrontaliere în sânul și în afara Uniunii Europene să-și plătească impozitele pe care trebuie să le plătească la noi. Uh, în 2016 am cerut Comisiei să prezinte o propunere uh, cu privire la aceste instrumente care să fie compatibilă cu um, raportul OCDE. Există această compatibilitate. Comisia a ales uh, să includă multe uh, instrumente care nu sunt incurs, incluse în directiva cu privire la evaziunea fiscală. Transferurile uh, și instrumentele importate și uh, dubla rezidență. Comisia dorește să se concentreze pe ceea ce se face uh, cu dispozitivele acestea, cu instrumentele acestea, cu reședință fiscală. Uh, vă amintesc că este nevoie de reguli mai stricte pentru ca întreprinderile să uh, contribuie uh, la veniturile bugetare. Există și o legătură cu punctul 9, reguli operaționale, și aș dori în acest sens ca amendamentul 2 să propună o definiție mai clară care să includă și uh, uh, ideea că uh, um, uh, să nu existe un decalaj uh, care să ducă la o dublă deducere. Mm dacă există un uh, stabiliment uh, instabil, atunci uh, statul membru respectiv trebuie să calculeze taxele respective, cu dublă reședință, adică trebuie să calculeze taxele care, statul membru respectiv trebuie să calculeze taxele care îi revin în urma activității în acel stat. Apoi, trebuie să se evite dubla impunere, dar să nu avem uh, dublă neimpunere în același timp. Aș dori, de asemenea, să, șterg, să ștergem definiția Comisiei cu privire la instrumentele hibride care sunt rezultatul unui angajament structural și care implică uh, o entitate care face obiectul impozitării. Regulile care se referă la întreprinderile asociate pot să fie ocolite, mai ales în ceea ce privește acordurile structurale. Este foarte greu pentru autoritățile fiscale să demonstreze că diferitele um, entități uh, doresc să evite uh, impozitarea. Așadar, dacă există un uh, instrument hibrid, autoritățile pot să ia măsuri în baza noii legislații pentru a evita aceste probleme. Tocmai de aceea am introdus amendamente în acest sens 4, 5, 11 și 23. Munca necesară pentru a putea rezolva această problemă aferentă instrumentelor hibridelor este doar o parte din uh, uh, gama de măsuri propuse de OCDE pentru a lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale. În zilele noastre, politica internațională este pusă din ce în ce mai mult sub semnul întrebării, deci trebuie să găsim uh, soluții. Această provocare există și uh, nu, niciun stat membru nu se poate confrunta singur cu ea, niciun stat nu se poate confrunta singur cu ea, trebuie să acționăm pe plan internațional. Aș dori să adaug, să subliniez că aștept amendamentele din partea dumneavoastră și um, cred că vom coopera foarte bine și vom găsi un uh, acord echilibrat. De asemenea, sunt deschis la o discuție de calitate și uh, sper că vom putea, putea ajunge la o poziție echilibrată împreună. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului, doamna, domnul Amasur raportorul din umbră al PPE. Mulțumesc! Doamna Pietikainen își cere scuze că nu poate fi astăzi aici și mulțumește domnului Ludvigson, raportorului, pentru un raport foarte bun. Doamna Pietikainen consideră că propunerea Comisiei de a închide aceste breșe rămase în relațiile cu țările terțe este o mișcare bună. Impozitarea trebuie să fie transparentă și eficientă și trebuie să creeze un teren de egalitate pentru toate firmele, astfel să garanteze un mediu de afaceri corect în care firmele să înflorească. Iată de ce consideră că propunerea este bună pentru că respectă acest principiu. Raportul BEPS al OCDE oferă un cadru bun pentru a, evit, a scoate în evidență uh, strategiile de evaziune fiscală și de nerespectarea obligațiilor fiscale legislația existentă se referă la aceste tratamente uh, inegale și legislația respectivă ar trebui să fie cât mai cuprinzătoare cu putință și nu ar trebui să creeze niciun fel de praguri artificiale, definiții sau alte aranjamente care să permite firmelor care doresc să evite plata taxelor să folosească acest lucru. Doamna Pieticanin aprobă uh, direcția adoptată de raportor, mai ales când se pune problema alergirii domeniului de aplicare a legislației. Amendamentele propuse de raportor par să sporească nivelul de ambiție stabilit de comisie pentru a închide mai multe portițe de asemenea și se apropie de compromisul dintre Consiliu și Parlament. Este de acord cu linia adoptată de acest uh, raport mai ales dacă vorbim de faptul că aceste portițe de scăpare pot fi intenționate sau nu. Ele pot fi ilegale uneori și în felul acesta legislația este mai puțin eficientă. Doamna Pieticanen speră că nivelul de ambiție poate fi uh, atins și de Parlament și de Consiliu și așteaptă să discute acest raport în continuare. Mulțumesc! Mulțumim! Pentru grupul ECR, domnul Von Erlazer. Kiitos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Statele membre aplică reguli diferite pentru aceste impozite corporative și ele pot fi folosite diferit pentru uh, a ajunge la evitarea impozitării. Aceste diferențe sunt avute în vedere în directiva de anul trecut. Propunerea Comisiei încearcă să extindă domeniul de aplicare al directivei, scoțând din acest domeniu de aplicare astfel încât să nu mai fie posibilă neimpozitarea la nivelul statelor membre în relație cu țările terțe. Astfel, se, pot, uh, se poate reduce numărul acestor cazuri, dar uh, ele nu vor putea fi eliminate complet. Sper că, de fapt, comitetul se va lupta astfel încât să elimine uh, aceste tratamente hibride în ce privește portițele de scăpare de fiscalitate. Noi vom face propuneri și sper că veți putea să scoateți în evidență aceste portițe de scăpare din statele membre, astfel încât ele să fie eliminate. Este foarte important să uh, combatem evaziunea fiscală și neîndeplinirea obligațiunilor fiscale. Și este foarte importantă plata taxelor. Este important să combatem aceste tratamente inegale, mai ales în ce privește și popularitatea Uniunii Europene. Trebuie să vedem ce vrem să realizăm, armonizarea între statele membre pentru a evita a, aceste portițe de scapare sau este suficient să punem în aplicare raportul BEPS? Cum putem combate, cum putem evita crearea unor costuri suplimentare? Cât privește amendamentele, raportoarei vreau să arăt anumite trimiteri din aceste uh, uh, amendamente și din raport. Evident, uh, raportorul a încercat să extindă domeniul de aplicare al acțiunilor împotriva acestor tratamente inegale. Poate că structurile astea hibride sau uh, eu știu, nu știu dacă se pot face lucrurile chiar în felul acesta. Aș vrea să se clarifice amendamentul 14 și poate aceste structuri hibride inverse ar putea fi incluse în această propunere. Mulțumesc. Mulțumesc. Nils Torvalds, din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La reuniunea raportorilor din umbră am avut uh, o structură destul de complicată. Trei din Finlanda și din un raportor din Suedia. În ciuda acestei structuri uh, dezechilibrate, sper că vom reuși să facem ce trebuie. Sunt oarecum uh, eu știu, nelămurit apropo de limba pe care trebuie să o folosesc. Mulțumesc! În prezentarea lui Ole Ludvinson am auzit deja niște lucruri. S-a adoptat o poziție pe care o putem susține. Toți raportorii din umbră au încercat uh, să umple lacunele constatate și a încercat să găsească o soluție în cadrul unei bune cooperări privind chestiunile prezentate în raport. Și am apreciat acest lucru și în intervenția sa. Și voi continua în finlandeză. pentru că avem trei raportori din umbră din Finlanda. Și vreau să vorbesc în finlandeză. Finlandezii întotdeauna sunt foarte atenți la acest gen de rapoarte, deși uh, finlandezii speră că vom obține niște rezultate ca toți cetățenii europeni să fie mulțumiți, nu numai finlandeze și sper că n-am uh, făcut și uh, prin folosirea limbilor o nepotrivire în acest raport. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu pot să vorbesc nici în finlandeză, nici în suedeză, dar uh, apreciez. Ah. Domnul McCarthy, grupul GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport Problema despre care discutam uh, în relație cu țările terțe este foarte importantă pentru delegația mea. Uh, între toți uh, prietenii din Scandinavia, eu vin din Irlanda, iar asemenea instrumente au facilitat mutarea profiturilor de către marile corporații, așa că salut propunerea de a face pași înainte din privința comisiei, însă mă preocupă, eu știu, lacunele care au rămas în propunere. Unele dintre ele au fost prezentate în raportul de, raportorului. Se propun limitări privind intrarea în vigoare a acestor măsuri atunci când există riscul de uh, evitare a plății taxelor de evaziune fiscală și mai ales dacă discutăm și de pragul uh, respectiv. Deci susținem amendamentele de propuse de raportor care sunt clare și emit uh, și uh, lămuresc golurile din propunerea comisiei. Am de făcut trei propuneri. Este vorba de exemple din Irlanda de evitare a plății taxelor. Primul este cazul Apple care arată foarte bine de ce propunerea aceasta trebuie să intre în vigoare. Mecanismul Apple se baza pe tranzacții dintre filiale și biroul central. Știu că e vorba de propunerea OCD, articolul 2 uh, din BEPS, dar raportul acesta se poate referi mult mai bine la nepotrivirile acestea dintre filiale E vorba în Irlanda și de alte vehicule speciale care plătesc taxe foarte mici la milioane de uh, euro profit pe an. Lucrul acesta este încurajat de legislația irlandeză, dar propunerea Comisiei de asemenea, trebuie să fie clarificată, mai ales în ce privește relațiile cu băncile. Evitarea obligațiilor bancare uh, duce la folosirea acestor instrumente și ar trebui să fie cuprins în domeniul de aplicare al acestei directive. Propunerea Comisiei spune că uh, ajustările nu trebuie să uh, afecteze uh, alocațiile de impozitare, mai ales când vorbim de dubla impozitare. Dar exemplul din Irlanda, care ar urma să fie eliminat până în 2020, rămâne în continuare în diverse tratate de dublă taxare, de dublă impozitare cu Malta și cu uh, Emiratele Arabe Unite. De asemenea, trebuie să intre în domeniul acestui directive. Uh, aștept să lucrez cu raportorul și cu alți, uh, cu ceilalți. Mulțumesc! Cred că ENF dorește să ia cuvântul? Nu. Nu văd pe nimeni. Așa că pot să dau cuvântul raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, intervenit. Cred că putem să ajungem la un acord larg cu o majoritate largă. Este important ca această legislație să meargă înainte. Sunt multe multinaționale care nu plătesc uh, uh, impozitele pe care trebuie să le plătească. Impozitarea trebuie să fie justă și să umplem golurile, lacunele existente. Mergem în direcția bună și aștept discuțiile pe care le vom avea. Cred că vom putea ajunge la un acord larg, un mesaj clar din partea Parlamentului. Și e ce trebuie să facem pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată programul Amendamentele se vor discuta pe 27 martie. Uh, termenul este 6 uh, martie la ora 6 și votul în comisie în aceeași zi ca să putem vota în plenară pe 2 aprilie. Vă mulțumesc foarte mult. Se încheie sesiunea de dimineață. Vom relua după amiază la ora 3.